So, ich bitte doch alle, die Plätze einzunehmen. Und äh, es wird hier gerade noch an der... Bună ziua, vă rog frumos să luați uh, loc. Încă suntem la un subiect tehnic, calitatea aerului. E important și aici în sală. E important ca aerul să fie de o calitate bună. Pentru că se află ceva în aer și situația se va schimba. miroase aici în sală. Nu avem uh, malteză și nici estonă. Apoi trebuie să vă spun că um, avem trialoguri. Primul va avea loc în 6 noiembrie și ieri am avut un prim trialog pe raportul colegei Belie. Acesta pe ETS și vom avea și un trialog tehnic. Apoi, trebuie să declarăm adoptate procesele verbale din 5 septembrie, 18 septembrie, văd că nu este nimeni împotrivă, atunci procesele verbale se consideră adoptate și trecem imediat mai departe la vot și sper că toți colegii au cartela de votare și că au și introdus-o în consolă, este toată lumea pregătită sau lipsește cuiva cartela? Frau Thela ist jetzt auch versorgt und damit können wir jetzt, können wir jetzt anfangen. Bun, deci putem să începem, discutăm și votăm despre mai multe subiecte. To open with the first Votarea privind eventuala deschiderea negocierilor în scopul obținerea unui acord timpuriu în a doua lectură. Echipa de negociere este prezidată de președinte, mai sunt și raportori din umbră și așa mai departe, conform cu articolul 50 și uh, Stați puțin, Comisia Envi va fi responsabilă. Stați ușor, pentru că oricum votăm electronic. Trebuie să avem 36 de voturi pentru. Dacă se, înturește, se întrunește acest quorum, atunci mandatul este adoptat. Vom vota electronic și acum se deschide votul. Haben alle. Toată lumea a votat. De la SND sunt doi în plus. Einer, jetzt stimmt's. Und Acum e bine și s-a închis votul. Avem 34 de voturi pentru, 18 împotrivă, o abținere și deci mandatul nu este adoptat. Das nutzt leider nichts, insofern gibt es Din păcate, nu mai avem ce face. Nu avem mandat și deci trecem mai departe la vot. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, este raportul meu. Vă rog să votați tot electronic, să deschizi votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă cu o abținere. Trecem mai departe. Punctul 6 de pe ordinea de zi. Biocidele. Este un vot puțin mai lung. Și începem cu amendamentul 6. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă se adoptă. 30 și 32 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 și 33 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 și 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 30... Ba nu, se resping. Putem verifica dacă doriți, însă s-a respins cu o mare majoritate. 34 și 35, verificăm electronic. Toată lumea a votat, s-a închis votul. E clar, se respinge. 38 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 36 și 37 sunt caduce. Și trecem la 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 caduc și el și trecem la amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 16 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 49 pentru împotrivă abțineri se respinge. 50 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 17 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 e retras. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se, se verifică. 20 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Ist klar angenommen. Se adoptă în mod evident. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 22 și 23 uh, sunt caduce. Și 24 e caduc. Și trecem la 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru, împotriva abțineri se respinge. Trecem acum la votul final, vot electronic, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt. Abstimmung. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la votul final privind rezoluția legislativă. Vot electronic, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Și acum votăm privind mandatul, acordarea de mandat, tot electronic, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. și se adoptă. Mulțumesc foarte mult pentru încredere. Continuăm. Continuăm cu votul pe marginea raportului infrastructurile ecologice. Sper că sunteți cu toții pregătiți. 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 20 pentru. Împotrivă. Nu este foarte clar. Uh, votăm electronic. S-a deschis votul. Vot electronic pe marginea amendamentului 20. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 21. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 22. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Nu este clar. Uh, verificăm electronic. Amendamentul 22. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Votul este închis. Se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 25 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 27 este caduc. 26, cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 1, cine stă pentru? Uh, vot pe părți, îmi pare rău. Prima parte, cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm, verificăm a doua parte a amendamentului de compromis. Toată lumea a votat, s-a închis votul, este respins. A doua parte a amendamentului de compromis este respinsă. Continuăm acum cu 28. Cine este pentru? Împotriva. Au, cred, au, cred că au votat doar șapte colegi. Haideți să mai încercăm o dată. Cine este pentru 28? Împotriva abțineri, se adoptă. 29. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 30. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 34. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 33. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 35. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. A, doriți să verificăm amendamentul 33? Foarte bine, verificăm prin vot electronic amendamentul 33. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Treizeci și șase pentru, împotriva, abțineri se respinge. 40 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 37 pentru. E caduc? Da. Nu. Trebuie să votăm 37. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 38. Cine stă pentru? împotriva, abțineri, se respinge, 39 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 39. Uh, Toată lumea a votat, s-a închis votul, se respinge. 41. Cine stă pentru? Împotriva. abțineri Verificăm și amendamentul 41. Vot electronic. Amendamentul dumneavoastră, doamna Reimers. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Se adoptă foarte clar. Amendamentul 42. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 43 pentru. Împotriva. Abțineri. Din nou nu este clar. Verificăm prin vot electronic. Amendamentul 43. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 44. Pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 45. Pentru. Împotriva, abțineri se respinge. 46. Pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 47. Pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 48. Pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 49 pentru, Împotriva. Abțineri se adoptă. 50 a fost retras. 51 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 53. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 54 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 55 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 56 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm prin vot electronic amendamentul 62. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se respinge. 63. Cine stă pentru? Împotrivă. Nu este clar. Verificăm prin vot electronic amendamentul 63. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 64. Vot pe părți. Prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 65 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 66 caduc. 67 acum. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Nu este clar.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 nu este clar, cred că trebuie să verificăm prin vot electronic 17, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă 18, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la votul electronic final, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu unanimitate. Continuăm. Am uh, încheiat voturile. Trebuie să recunosc că temperatura și calitatea aerului au reprezentat un test pentru noi. Ajungem acum la dezbaterea și anume raportul doamnei Julie Gerling despre miere și aștept astfel încât uh, cei care doresc să ne părăsească să poată să o facă pentru a putea continua în liniște. După care Julie Garning va primi cuvântul. Vielleicht können sich Mitarbeiter mit ihren Chefs. Poate colaboratorii împreună cu șefii lor pot părăsi sala pentru că discuțiile dumnealor ar putea fi purtate în afara sălii. Thank you, Chairman. Wait, please wait. Vă rog, așteptați. Nu dorim să vă întrerupem după, aceea, după ce veți primi cuvântul. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea celor care au lucrat uh, la acest raport probabil cunosc contextul lui, pentru că se discută deja de când a intrat raportul uh, pe masa noastră de discuții în decembrie anul trecut. Deci este, de fapt, unul dintre cele mai, acele rapoarte la care nu s-a votat deja, împreună cu celelalte pe care le cunoașteți, ETS și altele. Aș vrea să fac doar un rezumat a punctelor esențiale. Uh, concluziile Curții de Justiție CEJ în uh, anul trecut au, uh, au clarificat faptul că polenul nu este un ingredient al mierii, ci un component al acestuia. Conform codului alimentar, S-a hotărât așadar acest lucru și dacă polenul este considerat, ar fi considerat un ingredient al mierii, ar trebui să facă parte din listele de ingrediente și de aceea ar exista și o obligație de a, de a eticheta polenul modificat genetic pentru că dacă este prezent în mai mult de 0,9%. Există anumite cerințe foarte clare în legătură cu etichetarea și exporturile, de asemenea ar fi afectate și comerțul către America de Sud. Comisia a propus așadar, uh, a făcut o propunere pentru a reinstala status quo-ul dinainte de sentința curții. S-a propus să, uh, să se clarifice faptul că polenul nu este un ingredient, ci mai degrabă un component natural al uh, mierii ca rezultat al activității albinelor. Aceasta este și viziunea apicultorilor cu care m-am întâlnit și a consumatorilor care consideră consideră acesta ca fiind un, product, un produs natural fără niciun ingredient suplimentar. Eu susțin propunerea Comisiei care consideră polenul ca un component natural, nu este posibil să extragi mierea fără polen în ea, dar polenul nu este adăugat după aceea de către apicultori, ci este adăugat de către albine. Așadar, uh, orice ingredient, uh, adăugarea oricărui ingredient la miere este interzisă și este considerată ca activitate frauduloasă dacă mierea este apoi pusă pe piață. Din păcate, acest uh, statut evident al polenului și uh, de asemenea și sentința curții nu a fost respectată de către cei care vor să facă modificări genetice în continuare. În general, la fructe, de exemplu, nu trebuie să fie etichetate ca modificate genetic decât dacă respectivul material modificat depășește 0,9% din, uh, ca și conținut. Deci dacă polenul modificat genetic este considerat la fel ca un procent din polenul total, uh, ca miera totală, nu va putea niciodată să fie modific, etichetat ca modificat genetic pentru că niciodată n-ar depăși 0,9%. Mai degrabă ar trebui să se calculeze ca procentaj din polenul total, ceea ce ar însemna însemna că polenul modificat genetic ar trebui, după aceea, după această regulă, să fie etichetat. Cei care doresc ca polenul modificat genetic să fie uh, etichetat trebuie să accepte, în primul rând, că este vorba de un ingredient pentru ca să poată să intre sub incidența legislației etichetării organismelor modificate genetic. Deci eu, con concluzia mea și recomandarea este, mea este următoarea și se vede și din raport. Uh, granița de 0,9% se aplică tuturor produselor. Pentru a face o excepție pentru miere printr-o definire incorrectă a polenului nu este decât o sarcină suplimentară a sub pe umerii uh, apicultorilor care vor trebui să și testeze și să-și eticheteze produsele ca atare. De aceea există, pe de lângă aceasta, există și îngrijorări uh, cu privire la scopul pentru care se face acest lucru. Pentru că mesările de testare nu sunt în continuare prea sofisticate pentru a putea calcula polenul pe baza polenului total. De aceea nu suntem în poziție să știm dacă um, pragul de 0,9% este cu adevărat depășit sau nu. Iată de ce se fac în continuare mai multe, se poartă discuții despre cum se întâmplă această definiție. Au existat foarte multe discuții și în continuare există îngrijorări foarte legitime în ceea ce privește măsuri uh, care se aplică în același timp, dar și pragul de 0,9% pentru modificate genetic. În continuare nu s-a găsit o soluție clară. Toate aceste probleme fac ca trebuie să, să, fac să trebuiască să se reanalizeze toate regulamentele cu privire la etichetare și la organismele modificate genetic. Dar nu nu directiva cu privire la miere. În momentul de față, sectorul mierii este până la urmă un collateral damage în această dezbatere și cred că membrii trebuie să aibă grijă atunci când se gândesc uh, când legiferează asupra acestui subiect. Aș vrea să vă rog de aceea să încercați să vedeți uh, privirea de ansamblu și dacă definim polenul ca ingredient, s-ar putea să aducem un deserviciu consumatorilor pentru că inducem în eroare despre conținutul mierii și pe abicultori de asemenea îi lovim din cauza unor necesități de testare și de etichetare suplimentară, ceea ce nu este, cred eu, scopul nostru. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, cine este? Domnul Peterle, a lui Peterle, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mă prezint. Eu sunt un deputat în Parlamentul European și, în același timp, sunt și apicultor. Nu neapărat un apicultor de anvergură, dar, pentru că nu import uh, mierea din alte continente, dar sunt uh, totuși și apicultor și client în același timp și înțeleg foarte bine ce își doresc uh, consumatorii. Nu interesează prea mult dezbaterea noastră și luptele dintre Comisia Europeană și Curtea Europeană de Justiție, cine va câștiga definiția ingredientului sau a componentului. Cred că consumatorii sunt mai interesați mai degrabă să știe dacă mierea pe care o cumpără ei conține organisme modificate genetic sau polen modificat genetic. Și cred că aceasta este sensibilitatea discuției noastre. Cu atât mai mult, uh, consumatorii vor fi din ce în ce mai uh, îngrijorați și o polarizare mai mare se va face simțită. Nu aș dori ca în acest Parlament să ne împărțim, pe de-o parte, în susținători ai uh, sentinței curții și, pe de altă parte, susținători ai propunerii Comisiei. Cred că ar fi mai bine să încercăm să găsim uh, o cale de mijloc și să încercăm să ne orientăm mai degrabă spre consumatori, dar și spre piață. Să ne gândim, deci, ce este important pentru piață. Știu uh, ce înseamnă să începem să vorbim despre tehnologia sofisticată legată de determinarea procentajului și cantităților. Este un lucru foarte dificil. Eu aș propune, așa cum am făcut-o și în amendamentele mele, să urmăm sentința curții și să considerăm că polenul modificat genetic este un ingredient al mierii. Însă, știind câte probleme se leagă de această problemă și știu că s-au menționat deja diverse îngrijorări, cred că am putea să ne punem de acord eventual să găsim o soluție mai simplă. Aceasta ar putea fi următoarea. Mierea să fie etichetată sau o parte din miere să fie etichetată ca fiind uh, o miere care n-a fost testată pentru a vedea dacă conține organisme modificate genetic și o parte pe dos. Consumatorii vor să știe dacă există urme de organism modificat genetic, de polen modificat genetic în produsul pe care îl cumpără. Eu cred că testarea voluntară, facultativă, ar putea să permită etichetarea miere fără polen modificat genetic și consumatorii ar ști atunci care este situația în ceea ce privește organismele modificate. Astfel am putea să punem în centrul atenției decizia consumatorului și calitatea ar putea de asemenea să explice o diferență de preț între aceste două produse. Există deja posibilitatea de fapt ca firmele sau mărcile private și apicultorii care doresc să convingă consumatorii de a produsului lor să o facă în mod deliberat, să o facă în mod facultativ prin intermediul unei etichete foarte evidente pe care scrie că mierea a fost testată și este fără organisme modificate genetic. Având în vedere faptul că este foarte dificil să reconciliem aceste poziții pentru a vedea dacă polenul este ingredient sau este component, consumatorii și piața ar fi cei care sunt cei mai în măsură să decidă ce este o etichetare corectă în ambele cazuri. Eu de aceea aș sugera ca poziția noastră să urmeze această propunere și să aplaneze într-un fel și polarizarea care s-a creat uh, în această dezbatere cu privire la organismele modificate genetic. Vă mulțumesc! Thank you very much. Next speaker. Mulțumesc, domnul Raimas. Schön. Doamna, am cer scuze. Mulțumesc. Aș dori să susțin pe Julie Gerlin și să spun că dacă începem să uh, considerăm uh, polenul ca și ingredient, atunci o să începem să deschidem cutia Pandorii, de fapt. De fapt, eu știu că sunt agricultor și știu exact că, de fapt, acest produs este evident, este un produs curat. Am uh, de-a face și cu alte produse, de exemplu, care vin de la animale, cum ar fi uh, laptele sau sau proteina din lapte începem să, dacă spunem că, de exemplu, proteina din lapte este un ingredient sau pentru că este adăugată, este adăugată de vacă. Până la urmă, la fel, putem să spunem același lucru și de lactoză. Lactoza este un ingredient sau este un component și grăsimea la fel. Se poate argumenta și cu vitaminele și cu altele din, produs, din alte produse. Deci putem să începem și cu ou, atunci să spunem dacă gălbenușul este un component sau este un ingredient și albușul la fel sau coaja, poate și despre ea putem argumenta. Știm însă cu toții că oul este un produs final, un produs complet. Și nu există ingrediente care au fost adăugate conștient de către oameni la aceste produse și de, la fel și uh, apicultorul nu vine cu polenul să-l adauge la miere, ci de fapt albina vine subconștient, <laughs> adică inconștient să adauge uh, la miere polenul. Deci e vorba de o definiție foarte clară, este un, un act neconștient din partea unui animal. Dacă începem să facem uh, astfel de argumentări, atunci nu o să reușim să găsim niciodată o soluție. De fapt, de luni de zile încercăm să combinăm două teme. E vorba doar de o evaluare tehnică dacă polenul este un ingredient sau un component, nu e vorba dacă trebuie să fie sau nu un, polon, un uh, ingredient modificat genetic. Aceasta este cu totul altă discuție. Iată de ce eu vreau să o susțin pe Julie Gurning aici, pentru că cred că e vorba de un component și niciun caz de un ingredient. De asemenea, la acest uh, raport am mai adăugat și câteva amendamente din partea mea. Eu zic că chiar dacă comisia este foarte competentă și dacă știe că vrea să decide singură foarte multe lucruri și noi știm acest lucru și Parlamentul și Consiliul au un drept de existență și ceva ceea ce dorește uh, cetățeanul, și anume să poată să controleze ce se întâmplă, trebuie să poată să fie considerat ca părere. Eu zic de aceea că nu trebuie să lăsăm prea multe la, ca decizie comisiei, ci trebuie să încercăm să avem grijă să păstrăm anumite competențe și să vedem unde comisia poate să acționeze mai eficient decât noi, acolo să o lăsăm să acționeze, dar câteodată e cazul să acționăm noi atunci când e vorba de decizii foarte importante și uh, așa am făcut același lucru și la susținerea amendamentelor și am spus-o de mai multe ori. Dacă începem acum să vorbim de polenul ca ingredient, începem să ne lansăm într-o discuție pe care putem să o purtăm și despre alte produse și eu zic că atunci depășim, de fapt, competența noastră și nu cred că acesta este scopul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Mul. Mă bucur. Domnul Davis acum are cuvântul, doamna Ayuso, după aceea și Ana Rosbach. Domnul Davis are cuvântul domnule președinte sunt conștient de problema etichetării despre care am mai vorbit în acest parlament. câteodată trebuie să testezi principiul până al distruge pentru a putea demonstra ce vrei însă cred că important este să vedem cine face această acțiune cine este de vină. albinele sunt de vină albinele sunt cei care răspândesc uh, un polen uh, modificat genetic și pun în pericol uh, cetățenii. deci haideți să oprim, oprim albinele. eu am un program pe trei puncte pentru ca să sugerăm comisiei poziției. În primul rând, ne trebuie un program de trasabilitate pentru a ne asigura încrederea cetățenilor. Fiecare albină uh, europeană trebuie să fie prinsă timp de șase ani, să, fie uh, să îi se atașeze un chip timp de șase ani, ca să știm în fiecare secundă unde este albina și unde se găsește să o putem localiza. În al doilea rând, avem nevoie de un program de reeducare pentru și reconversie pentru albine, pentru că ele nu știu că aveau această problemă. E nevoie să fie și ele uh, să, să fie puse în temă cu ceea ce se întâmplă, care sunt cerințe încredere europene. Deci e foarte bine cu DVD-uri, cu tot felul de instrumente de formare, trebuie să le transmitem aceste informații. De fapt, ar trebui să facem un DVD pe care să-l punem în fața fiecărui albine și să încercăm să-l, să informăm albinele în fața fiecărui stup să poată să-l vizioneze. Deci cred că o să existe, probabil o să fie contaminare, o să fie polen care o să fie preluat de către albine pentru că sunt albine și deci trebuie să educăm albinele să se, își curețe polenul de pe ele pentru ca să nu intre cu polenul după aceea să facă miere. Cred că s-ar putea să avem și o provocare legală, legislativă în acest context. S-ar putea ca reprezentanții albinelor la curte să spună că nu există nicio dovadă că organismele modificate genetic au creat vreo problemă vreodată a albinelor și că s-ar putea ca probabilitatea să, ca acestea să fie nocive pentru oameni să fie mult mai mică decât cea ca un astro- asteroid să lovească Pământul în curând. Deci n-ar trebui ca realitățile deranjante, inconvenient truth, să vină să ne deranjeze și pe noi aici. Ar trebui ca în cazuri ca acestea să avem grijă. De multe ori facem prostii și cred că dacă nu o susținem pe Judy, am face o mare tâmpenie și de aceea aș uh, propune să susținem acest raport. Mulțumesc! Thank you very much. Next presidente. Eu nu am ironia domnului Davis la îndemână, însă aș vrea și eu să vă spun că trebuie să susținem raportul doamnei uh, girling. Sunt perfect de acord, cred că uh, polenul este un component și în niciun caz un ingredient al mierii și oricum, cantitatea este de 0, mai mică de 0,9% în cazul a 80-90% din totalitatea polenului din miere. Polenul uh, modificat genetic poate veni de la porumb, se spune, uh, dar porumbul nu este o plantă din care se face miere, de fapt, și deci susținem 100% propunerea doamnei Gerning. Mulțumesc! Mai avem un vorbitor, doamna Rosbach. Doamna Rosbach. Tak, domnule președinte. Eu uh, provin dintr-o familie de apicultori și vreau să-i spun lui Chris Davis că este adevărat. Aveți dreptate. Nu putem să cerem albinelor să se șteargă pe lăbuțe înainte să intre în stup să facă miere, pentru că au uh, polen modificat genetic pe picioare. Bine, dar se știe că există albine care trăiesc într-un mediu unde nu există niciun fel de produs modificat genetic și că albinele fac acolo polenizarea. Atunci, de ce să ne complicăm? Sunt perfect de acord. Deci, polenul este un component al mierii. Punct și de la capăt. Mulțumesc. Comisia. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua! Majoritatea argumentelor pe care doream să le menționez eu au fost aduse în discuție. Cred sincer că propunerea Comisiei ține cont de interesele sectorului apiculturii, după cum s-a văzut și din analiza noastră de impact. Se păstrează imaginea mierii ca produs natural, ceea ce este foarte bine pentru apicultori. E clar că polenul este un component și nu un ingredient al mierii. Această idee este bazată pe fapte, nu este inventată de niciunul dintre noi, e pur și simplu rezultatul unui proces natural. Propunerea în sine nu modifică concluzia um, curții conform cărea polenul modificat genetic trebuie autorizat conform regulamentului 1829 per 2003 înainte de a fi introdus pe piață. Mierea cu polen modificat genetic va intra sub sfera de aplicare a acestui regulament ca aliment ce conține uh, organisme modificate genetic. Siguranța garantată consumatorului este aceeași ca în orice alt uh, caz, adică etichetarea se face dacă materialul uh, modificat genetic este prezent în proporție de mai mult de 0,9% per ingredient și se aplică aceleași sancțiuni după cum bine știți. Nu trebuie să amestecăm dezbaterea acestei propuneri cu dezbaterea privind coexistența, care este o altă discuție și nu va fi soluționată printr-o directivă referitoare la miere. Și, de asemenea, credem, după discuția pe care am auzit-o astăzi, că avem șanse de a ajunge la un acord în prima lectură. Vă mulțumesc! Mulțumesc Comisiei. Dăm acum cuvântul din nou raportoarei pentru concluzii, dacă dorește. Thank you, Chairman. Um, thank you to members for supporting the report. Um, mulțumesc, mulțumesc membrilor pentru că susțin raportul. Mulțumesc colegilor pentru contribuții. Reacția mea inițială a fost că ar fi extrem de problematic de asemenea, nici nu avem amendamente în discuții care sugerează așa ceva, deci pe plan tehnic ar fi destul de greu de introdus în text. Însă, evident, cred că acest uh, lucru va mai, va mai fi discutat de noi în afara reuniunii, înainte de voturi, ca să vedem ce putem face în legătură cu compromisurile. E greu să facem compromisuri pentru că aici fie suntem de acord, fie nu suntem de acord în legătură cu uh, polenul ca ingredient sau ca component, însă voi încerca oricum să fac niște aranjamente cu colegii. În legătură cu ce au spus uh, toți ceilalți colegi, da, cred că suntem cu toții de acord că aici nu vorbim despre coexistență și nici despre etichetarea OMG. Mă întreb de ce a durat 10 luni să ajungem până aici pentru că provocările erau exprimate în mod foarte uh, voluntar la început și acum văd că nimeni nu se mai opune. Deci, cred că, dat fiind că am trecut prin acest proces destul de riguros și am avut o analiză de impact chiar a, din partea Parlamentului, uh, foarte multe probleme ale multor colegi au fost rezolvate, ceea ce este bine. Deci, haideți să considerăm că aceasta a fost o evoluție pozitivă. Mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare votul. Vielen Dank. Mulțumesc, doamna Gerling. Mulțumesc foarte mult pentru dezbatere. Votul la Agri va avea loc în 5 noiembrie și la Envi vom vota în 27 noiembrie. Nu avem încă niciun fel de uh, dată pentru plenară. Trecem acum la următorul punct, raportul Esther de Lange, și îi dau imediat cuvântul raportoarei. Vă rog. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Um, het was een uitdaging niet alleen om... Mulțumesc, domnule președinte. A fost o provocare să ne ocupăm de acest subiect. Și să rezumăm toate discuțiile în acest sens erau foarte multe de scris, însă am avut uh, un număr limitat de cuvinte, fiind vorba de un raport din proprie inițiativă. El ar fi putut fi de două, trei ori mai lung. Dar voi încerca să mă concentrez pe principalele idei din discuție. În calitate de comisie ENVI, am decis să redactăm acest raport după ce am constatat multe cazuri de fraudă alimentară în ultimele luni și în ultimii ani. Uh, scandalul cărnii de cal a fost cel mai recent, însă am mai avut scandaluri legate de coloranții folosiți în dulciuri și alte astfel de chestiuni. Deci scandalul uh, privind carnea de cal a fost pur și simplu picătura care a umplut paharul. Trebuie să vedem dacă aceste incidente sunt izolate sau dacă e de fapt ceva mai mult de atât. În primul rând, ne confruntăm cu un paradox pentru că alimentele nu au fost niciodată atât de sigure ca acum în Europa. Un cetățean european are de 260 de ori mai multe șanse să moară de gripă decât să moară din cauza uh, unei boli provocate de un produs alimentar nesigur. Însă, paradoxal, în jur de o treime din consumatori nu mai au încredere în etichetele alimentare. Această neîncredere este prim, prima chestiune care apare când discutăm despre acest subiect. Noi, în Uniunea Europeană, spre deosebire de SUA, nu avem niciun fel de definiție a ceea ce înseamnă o fraudă alimentară. Deci nici nu știm măcar ce înseamnă acest fenomen. Avem foarte multe acte legislative privind siguranța alimentară, avem principiul general conform căruia etichetarea nu trebuie să inducă în eroare, însă nu se desfășoară aproape deloc controle. Mm, avem multe acte legislative și multe controle privind siguranța alimentară în sine, însă frauda alimentară nu face obiectul controalelor. Aproape deloc. Așadar, noi ne ocupăm aici doar de vârful icebergului, de tot ce are potențialul de a provoca o criză alimentară, însă lucrurile cu adevărat periculoase sunt, uh, nici măcar nu sunt uh, analizate și controlate. Deci avem nevoie de o discuție cât se poate de profundă în Europa. Trebuie să ținem cont de faptul că uh, frauda alimentară înseamnă nerespectarea regulilor și inducerea în eroare a consumatorului. Se poate ca unele lucruri să se întâmple din greșeală, să fie accidente. Ca uh, să putem vorbi despre fraudă, trebuie să existe și o intenție de a face rău. Avem nevoie, în orice caz, de date pentru a ne face o imagine cu privire la acest fenomen. Unele state membre au date la dispoziție, însă altele nu au date deloc. Avem nevoie, deci, de mai multe informații ca să avem o imagine clară asupra situației. Categoriile de fraudă alimentară pe care le-am constatat eu au fost, de exemplu, înlocuirea unui ingredient scump cu o versiune mai ieftină, de exemplu sucul de rodi, care este foarte la modă acum, pentru că se crede că e sănătos, este foarte adesea amestecat cu suc de mere în produse. În cazul cărnii am văzut ce s-a întâmplat cu carnea de fal, de de cal, se mai întâmplă și să se vândă produse normale cu etichetă de produse bio și așa mai departe. Practic, cei care comit fraude alimentare o fac din dorința de uh, a câștiga mai mulți bani. Ce se întâmplă de multe ori în unele state este că un produs uh, regional garantat sau o specialitate regională este uh, vândut sub un anume nume, deși nu e vorba de produsul respectiv, de fapt. Produsele menționate în literatura științifică sunt cam aceleași întotdeauna și literatura științifică provine de fapt din SUA. Este vorba de um, uleiul de măsline, pește, alimente bio, lapte, miere, despre care chiar am vorbit chiar acum. Aveți lista completă în raport. Riscul de fraudă este cel mai mare atunci când riscul de a fi prins este cel mai mic. Iar în Europa, riscul de a fi prins este foarte mic. După cum v-am spus, noi ne concentrăm în mod foarte unilateral asupra siguranței alimentare și nu luăm deloc în calcul posibilitatea de fraudă alimentară. Deci, Șansa de a fi prins este foarte mică pentru infractori. De asemenea, <clears throat> lanțul alimentar este foarte complex, mult mai complex decât era acum 30 de ani. Și trebuie să ținem cont și de acest factor. Produsele sunt comercializate transfrontalier, iar organismele naționale responsabile de control de obicei au o seră de competență care se oprește la graniță. Iar în uh, domeniul penal, cooperarea transfrontalieră se face prin Europol sau prin Comisia Europeană și nu funcționează foarte bine. Unele state membre sunt mai deschise decât altele la cooperare, însă unele nu doresc aproape deloc să se implice în uh, cazurile transfrontaliere de fraudă alimentară. În statul meu, am constatat că autoritățile sunt destul de reticente la colaborarea cu Comisia sau cu Europol. De exemplu, așa s-a întâmplat în celebrul caz al cărnii de cal. Trebuie să analizăm și situația comercianților, cei care nu produc alimentele, ci care doar le cumpără și le vând mai departe, care sunt doar o verigă din lanței, foarte adesea nu fac obiectul niciunui control. Așadar, sunt foarte mulți factori care ne indică uh, puncte slabe, slăbiciuni structurale în sistemul uh, de aprovizionare cu alimente în Europa. După cum v-am spus, uh, alimentele n-au fost niciodată mai sigure decât astăzi, însă comerțul transfrontalier are efecte grave și ne face foarte vulnerabili. În cazul scandalului cărnii de cal, autoritățile din Irlanda știau că erau patru firme implicate în fraudă. Iar trei dintre acestea se aflau chiar în afara jurisdicției autorităților irlandeze. Una din firme putea fi anchetată de autoritățile irlandeze, însă trei firme au trebuit pur și simplu să fie lăsate în pace, pentru că irlandezii nu le puteau investiga. Au trebuit doar să ar fi trebuit, de fapt, să colaboreze cu Regatul Unit sau cu Europolul, însă nu se știe deloc ce, ce s-a întâmplat și ce se întâmplă, de fapt, în astfel de cazuri. Cam acestea sunt problemele pe care le-am prezentat eu în raport. Am uh, inclus și câteva recomandări de ameliorare a cadrului instituțional. Am spus, de exemplu, că Comisia Europeană a uh, creat o echipă care se ocupă de fraudele alimentare, ceea ce ne indică o intenție de a încerca să soluționeze problema, însă totul se află abia într-o fază incipientă. La Dublin există acest oficiu veterinar și alimentar. Poate că ar fi bine să joace un rol tot mai important și poate că ar fi bine și să avem politici mai stricte aici. Acest oficiu are de multe ori um, uh, informații foarte importante pe care le prezintă în rapoarte, dar mai departe, în practică, nu se întâmplă nimic cu acele rapoarte. Așadar, am încercat să acopăr chestiuni foarte diverse și să țin cont de toate problemele care uh, joacă un rol în acest domeniu. S-a întâmplat uh, chiar ca în rapoartele acestui oficiu de care vă spun să existe informațiile chiar cu un an înainte de declanșarea câte unui scandal și, de fapt, să nu se, fa să nu se fi făcut nimic pentru a preveni scandalul respectiv. Eu cred că dacă analizăm legislația, constatăm că la ora actuală se uh, revizuiește legislația privind controlele publice și sper că propunerile mele vor putea fi coordonate cu cele ale raportorului care se ocupă de acest subiect al controlelor și inspecțiilor publice. Cred în orice caz că va trebui să mergem mult mai departe. Dacă ne gândim din nou la carnea de cal, dacă irlandezii vor reuși să um, aducă în justiție firma din Irlanda, amenda maximă este de 30.000 de euro. Un singur container de carne de cal etichetată ca vită um, aduce un profit de 65.000 de euro. Deci nu cred că vom fi deloc eficienți dacă avem sancțiuni atât de mici. Mm, am mai inclus niște recomandări referitoare la etichetarea business to business, care trebuie să fie mai profesionistă și mai strictă. Și în cele din urmă, m-am referit la faptul că nu trebuie să fim de părere că numai guvernele pot rezolva această problemă, numai statul. <clears throat> Nu, și firmele trebuie să participe, trebuie să aibă o conștiință profesională și să se gândească un pic de unde își aduc ingredientele și cum pot garanta autenticitatea produselor. Foarte multe produse uh, se ocupă de acest dosar și sunt foarte multe inițiative pe plan național și internațional din care avem multe de învățat. Aș dori să menționez situația în încheiere, situația organismelor de control. Este clar că organismele acestea fac multe verificări, o activitate aproape polițienească și se întâmplă mai mult în Danemarca decât în Italia și uh, au reușit astfel să urmărească uh, fraude și să-i prindă pe vinovați. În unele state, inspecțiile sunt însă destul de previzibile, adică se știe exact uh, ce fel de controle au loc, cine vine, când vine. Însă, în alte state, abordarea este una mai uh, polițienească. Acestea, din urmă, au uh, reușit să anticipeze riscurile și astfel uh, au mai, șanse mai mari de a-i prinde pe vinovați. Am să mă opresc aici, cred că am acoperit principalele idei, aștept cu nerăbdare contribuțiile colegilor și de asemenea vă stau la dispoziție pentru a discuta amendamentele depuse. Mulțumesc. Gilles Parniot. Gilles Parniot, raportor din umbră pentru SND. Monsieur le Président, euh, chers collègues. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimate doamnă raportor. O mezeluri, o tonă de mezeluri, două tone de pește și de uh, crustacee, deci riscuri de, um, de, um, de există probleme cu 500 de kilograme de, pariz, de patiserie și alte produse care așadar au fost detectate în 29 de state din către Europol. Această operațiune care s-a terminat arată cât de mare amploare poate să ia acest fenomen de fraudă alimentară. Este deci foarte important să încercăm să lucrăm pe acest raport de inițiativă și să subliniem necesitatea de a legifera în acest domeniu. Pentru că atunci când vorbim de contrafacere, până acum de obicei vorbeam de cazuri materiale, probleme cu uh, proprietarul mărcii care nu accepta uh, faptul că, că se, nu se respecta proprietatea intelectuală și așa mai departe. Dar acum există contrafacerea și la nivel alimentar și există o nouă dimensiune, dimensiunea uh, problemelor pentru sănătatea cetățenilor, consumatorilor. Există foarte multe elemente periculoase care intră în lanțul alimentar uh, consumatorii merg și cumpără alimente bună cu bună credință, care sunt netestate, care nu sunt uh, nici verificate în ceea ce privește calitatea lor, dar care pun chiar viața consumatorilor în pericol. De aceea trebuie neapărat să schimbăm cadrul juridic existent în momentul de față, care nu permite o luptă eficientă împotriva acestui flagel. Cel puțin aceasta este ceea ce am constatat la începutul din anului 2013 în scandalul cu carnea de cal, așa cum a spus-o și colegul meu. Încă o dată, Uniunea Europeană European în, în acest scandal nu a făcut decât uh, să joace un rol de pompier care a venit după ce s-a întâmplat catastrofa, ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori, de fapt, până acum. Eu zic că este cazul, în fine, să înțelegem că trebuie să acționăm în amonte și să avem curajul să propunem inițiative curajoase și necesare în același timp, chiar dacă o serie de state membre nu sunt de acord acum cu această atitudine. Ar trebui să permitem, deci, un cadru legislativ mult mai clar, cu acțiuni concrete, pentru ca să putem să restaurăm, în fine, și durabil încrederea cetățenilor noștri în, în instituțiile noastre europene. Așa cum a spus-o și doamna de Lange, sunt de acord și eu cu faptul că trebuie să se dea o definiție armonizată a fraudei alimentare și trebuie să existe o cooperare sporită a statelor membre pe aceste teme, <clears throat> care sunt transfrontaliere și frauda alimentară este o temă transfrontalieră. Ca și dumneavoastră, doamnă raportor, sunt de de părere că sancțiunile care sunt prevăzute de către statele membre sunt uh, departe de a fi înfricoșătoare pentru, frauda, pentru cei care fraudează și pentru mafia din domeniul alimentar, care a găsit o alternativă interesantă în această fraudă, pe lângă crima organizată, uh, cum ar fi cea cu traficul de droguri și așa mai departe. Este o nouă nișă, așadar. Aș dori să subliniez faptul că Franța, în următoarele luni, va permite o adoptarea unor sancțiuni superioare pentru care vor fi foarte importante și din punct de vedere economic și care vor descuraja din cauza sumelor acestora ridicate față de beneficiul fraudei. Aș susține de aceea raportul doamnei de Lange în general, aș dori însă să-l ameliorez prin uh, o insistență pe asupra unor puncte importante, și anume informarea cetățenilor care trebuie să depășească cadrul pe care l-ați prevăzut în rezoluție. Trebuie să nu uităm că scopul nostru principal este să restabilim încrederea cetățenilor europeni. În al doilea amendament pe care eu l-am depus, uh, am vorbit de necesitatea de crearea unei uh, rețea antifraudă europeană care să prevină crizele în amonte. Un al treilea amendament al meu se refera la extinderea sistemului sistemului uh, de alertă rapidă la nivel european și a domeniului său de aplicabilitate pentru alimente și furaje și lupta împotriva fraudei alimentare. Această procedură va permite, de exemplu, să mm, încercăm să înlăturăm problemele și lacunele pe care le-am constatat în scandalul cărnii de cal. O a patra ameliorare din partea mea se referă la extinderea obligatorie a uh, mențiunii despre originea cărnii uh, din farfurii. Trebuie să știți că în Franța, de exemplu, s-a votat în unanimitate în Senat, în cadrul proiectului de lege de consum, această prevedere și cred că este obligatoriu să o introducem și noi în acest raport, în ceea ce privește regulamentul uh, informării consumatorilor, care este prevăzut pentru sfârșitul lui octombrie 2013. Acesta a fost motivul amendamentelor uh, mele, pe care le voi depune eu de aici până de astăzi până în 28 octombrie, când este termenul. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, următorul vorbitor, Corinne Lepage. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă raportor. Aș vrea să vă felicit, în primul rând, pentru acest raport excelent. Aș vrea să vă spun și că susțin acest raport și vreau să formulez însă întâi mai multe propuneri. În primul rând, în ceea ce privește ideea de amonte, aș dori să subliniez uh, necesitatea ca și uh, veterinarii și cei care lucrează în domeniul combaterii fraudei au o activitate foarte dificilă de depus și aceasta în favoarea cetățenilor europeni. În ceea ce privește raportul dumneavoastră, ați introdus uh, ideea de cadru important pentru combaterea fraudei. Această propunere este extrem de importantă și chiar dacă se lovește câteodată de imposibilitatea de a armoniza sancțiunile la nivel european, putem să sperăm că se vor face progrese în ceea ce privește fraudele din toate statele membre, sancțiunile pentru fraude în toate statele membre. De asemenea, vreți să existe un mecanism mai clar pentru combaterea fraudei. Consider că pe acest punct am putea să facem progrese și mai mari și să încercăm să vedem uh, această filieră ca una uh, unică, adică să încercăm să abordăm problemele în amonte, problema reglementării pieței, de exemplu. Mai întâi, activitățile de trading, Uh, sunt, uh, de fapt, cei care, acele activități care accelerează impactul pe societate. De apoi, frauda vine și într-un moment de criză în care Europa este destabilizată și există și un dumping social foarte puternic pe care îl constatăm și în exteriorul Uniunii și, uh, bineînțeles, și în interior. Apoi, problemele legate de marketing, care sunt de asemenea anumite puncte importante, care țin de informarea consumatorului. Mă refer aici la etichetarea la abatoare sau la locurile de, uh, cresc, la, unde se cresc animalele, pentru ca să poată fi foarte clară originea uh, cărnii, așa cum a spus-o și colegul meu înainte. Avem nevoie foarte repede de un sistem de etichetare completă pentru toate tipurile de carne, bovină, ovină, caprină sau uh, de pasăre. Avem nevoie de o etichetare completă și a provenienței tuturor ingredientelor în produsele care au fost deja prelucrate. Uh, după rapoartele pe care le-am citit din partea ONG-urilor în 2012 și în Statele Unite cu privire la frauda în legătură cu etichetarea peștelui, avem nevoie și de o etichetare a produselor prelucrate în uh, toate uh, abatoarele și în toate um, fermele europene. Este nevoie însă și de o reglementare cu privire la pesticide, după părerea mea. Mă refer și la cazul leșerii și acoli din Germania și la faptul că s-au găsit, s-au uh, găsit germeni de grâu infectați în America anul acesta în cazul în care există o fraudă repetată din partea unui operator, trebuie să existe sancțiuni uh, suplimentare. Este vorba aici de o sancțiune îndreptată împotriva operatorului, bineînțeles, nu împotriva produselor care trebuie retrase de pe piață. Niciun produs importat n-ar trebui să fie importat, de fapt, dacă nu răspunde normelor europene cu un sistem de trasabilitate foarte eficient care a fost etichetat de către un organism uh, care este acreditat de UE. Sunt de acord și cu screeningul negativ în sensul că trebuie intensificate produsele venind din țări terțe. Acum, în ceea ce privește controlul și controlorii, consider, doamnă Lange, că este foarte important uh, când vorbiți de experiențele deja uh, făcute cu, acest, cu sistemul de controle spontane. Însă am destul de multe sceptici uh, și sunt rezerve față de posibilitatea statelor membre care să facă controle de calitate uh, pe teritoriul lor și să încerce să testeze de asemenea um, um, faptul că și să se să reglementeze și faptul că, de exemplu, uh, există anumite meserii foarte dificile și din ce în ce mai puțin veterinar și este vorba de prezența veterinarului în momentul uh, uh, tăierii cărnii. Cred că, având în vedere toate aceste probleme, ar trebui să ținem cont de necesitățile care se impun. Mulțumesc, văd că deja avem din ce ce mai puțin aer în această sală. Am vorbit deja cu trei tehnicieni care încearcă să rezolve problema și sper să reușească să controleze sau să schimbe filtrul de aer. Deci, între voturi și momentul când am început dezbaterea, am început să rezolvăm problema aceasta, vreau să vă anunț. Acum are cuvântul din partea ECR, Julie Curling, raportor din umbră, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc în mod special raportoarei pentru acest raport. Este foarte bine că avem un raport din proprie inițiativă, pentru că acesta răspunde, de fapt, nevoilor noastre. Nu cred că există ceva în acest raport cu care nu sunt de acord. Sunt anumite puncte pe care aș vrea să le adaug. Recunosc Bineînțeles că există o limită de cuvinte într-un raport, deci nimic din ceea ce spun eu acum nu o să vă surprindă probabil pentru că merge în aceeași direcție cu raportorul și va fi și la baza amendamentelor pe care le voi înainta. Este foarte oportun să ne uităm la acest raport din proprie inițiativă acum, mai ales când acum încercăm să gestionăm și problema controlelor eficiente și schimbărilor în acest domeniu, ceea ce ne permite să folosim expertiza pe care am câștigat-o și am acumulat-o în acest raport de proprie inițiativă și să încercăm să facem o legislație separată. În primul rând, așadar, este un calendar foarte propice, după cum spuneam. Și iată unde cred eu că am putea să adăugăm câteva elemente. Cred că trebuie să rezolvăm, în fine, problema definirii fraudei alimentare. Știu că Comisia are un grup de lucru pe această temă și statele membre trimit și ele experți sau lucrează și ele la rândul lor pentru a stabili această definiție. Însă trebuie să înțelegem că în momentul de față nu există niciun uh, laborator de referință pentru detectarea fraudei alimentare, nu există nicio prevedere legislativă cu privire la uh, fraudele, uh, testarea fraudei, pentru că cred că e nevoie de standarde Uh, de, uh, pentru a stabili autenticitatea. Atunci când am avut de-a face cu scandalul uh, cărnii de cal, în care în cadrul Uniunii Europene statele membre au testat mai multe eșantioane de carne de vacă, așa zisă, au trebuit să fie stabilite grade, de fapt praguri, pentru ca să se determine frauda sau nu. De exemplu, în Marea Britanie, Food Standards Authority, Authority a stabilit un uh, prag care, la care nu s-a obiectat, dar uh, a vorbit și de faptul că nu există de fapt acest prag uh, la nivel european în sistemul nostru de certificare. Trebuie de asemenea să ne uităm și la posibilitatea de a ajunge la un standard european sau un acord cu privire la nivelurile de um, toleranță cu privire la contaminare, pentru că nu e vorba numai de procentajul pe care îl testăm, ci care este nivelul pe care dorim să îl găsim sau nu. Aceasta ar trebui să fie o informație care să fie actualizată de către experții statelor membre în mod periodic și care ar trebui să fie folosită apoi la nivel general. Aș sugera așadar că nu vom vota săptămâna viitoare la plenară, fiind dat că există discuția despre cadrul financiar multianual, însă avem Orizontul 2020, care este un pilon important pentru securitatea alimentară și cred că, foarte simplu, am putea să vehiculăm un argument puternic și anume că frauda alimentară este o parte esențială a securității și siguranței alimentare și că ar fi uh, potrivit, de exemplu, să folosim anumite fonduri din orizontul 2020 pentru cauza securității alimentare. Pentru a putea garanta securitatea alimentară, trebuie mai întâi să trecem prin această prin ideea de siguranță alimentară în lanțul alimentar și prin combaterea fraudei alimentare. Cred că acest lucru se poate face și prin um, eventual unități de formare profesională sau prin alte măsuri pe care, de exemplu, și raportorul le-a menționat, uh, care, se țin, care țin de buget. Cred că aceasta ar putea să combată aceste lacune. Și o ultimă idee din partea mea, salut într-adevăr un punct în raportul uh, de care vorbim despre responsabilitatea vânzătorilor de retail cu deamănuntul. Cred că este foarte important să vedem că această activitate a fost din ce în ce mai uh, prezentă în ultimii ani unde apare problema protejării mărcii, iar pentru noi legislatori trebuie să știm că ne revine o sarcină importantă. În momentul de față avem un cod pentru retailer care se concentrează pe chestiuni de cost, profitabilitate și um, posibilitatea de a gestiona cei care aprovizionează. Cred că de aceea ar trebui să încercăm să legiferăm și în acest domeniu, să încercăm să creăm standarde și pentru retailer. mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Maker și după aceea doamna Ayuso. Eh, voorzitter. Ik zou eh, in de eerste plaats eh, collega... Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc colegii noastre de Lange pentru proiectul de raport foarte bun pe care ni l-a prezentat Mă bucură de asemenea faptul că în acest uh, raport se spune că scandalul uh, cărții, uh, cărnii de cal este legat, este o problemă de fraudă, pentru că nu trebuie să stârnim uh, impresia că în Europa există o problemă majoră legată de siguranța alimentară. Un alt semnal important se referă la importanța sancțiunilor mai drastice când uh, se constată o fraudă alimentară. Sancțiunile impuse trebuie să fie suficient de mari pentru a avea un uh, efect disuasiv. Pe lângă aceste puncte, trebuie să spun că unele aspecte lipsesc din acest uh, raport. În primul rând, cred că avem nevoie de o discuție principială despre lanțul nostru alimentar. Și mă gândesc în primul rând, la promovarea unor uh, drumuri mai scurte, să punem accentul mai mult pe produse locale, pe produsele biologice. Toate acestea sunt elemente importante pentru recâștigarea încrederii consumatorilor. Pe de altă parte, uh, mă gândesc la următorul reprezentantul unei regiuni, și anume Flandra, unde există foarte multe întreprinderi mici și mijlocii care au o importanță deosebită pentru regiunea noastră. Și este important ca acești uh, fermieri să nu fie acoperiți de o sarcină administrativă prea mare, pentru că marea majoritate a crescătorilor uh, de animale, a agricultorilor, își doresc să vândă produse de bună calitate și sunt oameni de bună credință și ei nu doresc să devină victimele fraudelor făcute de un număr foarte puțin. Există tot felul de prevederi legate de etichetare care pot fi prea mult pentru crescătorii de animale care întotdeauna au procedat uh, în mod corect, deci nu trebuie să impunem sarcini prea mari uh, acestor uh, crescători mici și mijlocii. Doamna Iuza are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Delange ne-a prezentat un raport excelent. Într-adevăr, Trebuie să clarificăm uh, uh definiția fraudei uh, alimentare. Până acum uh, se face referire la un regulament din anul 2011 unde se precizează lipsa, lipsa etichetării. De exemplu, ne plângem întotdeauna că există acest, această fraudă, dar uh, trebuie să facem o diferență între o fraudă uh, făcută cu bune intenții pentru a obține un câștig economic și o fraudă care pune în pericol sănătatea publică. Mi se pare că este necesar să facem această diferențiere. De ce să recurge la o fraudă? Raportarea spune pe bună dreptate pentru a se obține anumite avantaje economice. Apoi există și cazuri în care există o ducere în eroare, inducere în, în eroare a consumatorilor. Și există, de exemplu, lei de măsline, căruia îi se adaugă diferite uh, componente și întotdeauna problema este legată de vânzarea on-cro în cantități uh, mari a produsului respectiv. Uh, uleiul de măsline se declară a fi ulei industrial, de exemplu. Și aici există posibilitate uh, de fraudă și lucrurile pot fi descoperite foarte greu. Însă trebuie să încercăm să facem ceva, să avem un mecanism de control și să impunem niște uh, sancțiuni suficient de mari încât să aibă acest uh, efect de uh, înfricoșare a celor care recurg la fraudă. Și o altă remarcă, doamna De Lange, la punctul 26 este vorba de inspecții. Și este amintit aici uh, o instituție universitară care a avut experiențe foarte bune, însă eu sunt sigură că există și alte instituții de învățământ superior sau alte laboratoare care uh, uh, au experiența necesară și cred că ar trebui să amintim mai multe asemenea centre de excelență. Din punctul de vedere al uh, etichetării, poate doar etichetarea nu ar fi, nu ar fi ajutat la evitarea acestor uh, fraude. Uh, este important în acest context să avem și o etichetare clară a componentelor uh, produselor respective. Mulțumesc, care cuvântul Comisia, după care din nou raportoarea. Thank you very much. Uh, I would like to... Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să încep și eu mulțumind doamnei raportor, doamna de Langen, ne bucură faptul că împărtășește aceleași îngrijorări ca și noi vis-a-vis -vis de frauda alimentară. Există un uh, potențial mare de afectare a încrederii consumatorilor, a sănătății publice și așa mai departe. Și există dovezi că în cazuri de fraudă alimentară, mem- statele membre pot reacționa foarte repede. Însă, într-adevăr, setul de instrumente pe care le avem la dispoziție s-ar putea să nu fie suficient. Considerăm că punerea în aplicare a legii și colaborarea din acest punct de vedere reprezintă elemente cheie pentru combaterea fraudei alimentare. Drept urmare, permiteți-mi să menționez câteva elemente ale acțiunilor noastre. În primul rând, avem nevoie de uh, personal uh, foarte bine pregătit uh, care să aibă la dispoziție instrumentele necesare. Am făcut deja și vom discuta revizuirea directivei privind controlele care permite o dezvoltare suplimentară a capacităților din statele membre și care discută, de exemplu, și sancțiunile. Suntem de acord că, într-adevăr, aceste sancțiuni trebuie să aibă un caracter disuasiv și acesta este principiul pe care îl, princi- îl propunem în uh, noul text al directivei privind uh, controlele. Însă, uh, în calitate de fost uh, inspector în acest domeniu, vă asigur că infractorii adev- adevărați nu se tem prea mult de aceste uh, sancțiuni. Este, putem discuta de efect disuasiv doar pentru cei care, că, cei care se tem că vor fi prinși. Uh, pentru a-i prinde, este nevoie de un foarte bun schimb de informații între autoritățile de resort. Știți foarte bine că la Comisia Europeană s-a creat această echipă care discută siguranța alimentară în urma scandalului cărnii de cal și uh, tocmai lucrăm la stabilirea unui uh, program IT care să permită schimbul de informații între statele membre. Probabil că aici uh, va fi un modul separat pentru că trebuie să țină seama de toate regulile care guvernează schimbul de informații nominal și nu este un proces foarte ușor de făcut, dar lucrăm la acest mecanism. Pe de altă parte, am început să lucrăm la cooperarea între diferitele agenții care se ocupă cu punerea în aplicare a legii. Este un element de importanță cheie. Există și această rețea de combatere a fraudei alimentare, la care participă toate serviciile din state membre de resort, dar la care participă și alte autorități, cum este poliția, vămile și așa mai departe, uh, toate instanțe care sunt încurajate să colaboreze mai mult cu autoritățile um, responsabile pentru sănătatea publică. Am dorit de asemenea să vă spun că pentru a putea discuta toate aceste elemente în uh, detaliu, vom organiza o conferință cu tema frauda alimentară. Această conferință va fi uh, organizată de președinția ital- italiană în a doua jumătate a anului 2014 și, în plus, avem nevoie și de expertiza științifică pentru a ne sprijini munca noastră. Deci încercăm acum să înțelegem um, care sunt uh, informațiile de care avem nevoie din partea statelor uh, membre pentru a putea combate, pentru a putea identifica și combate mai eficient frauda alimentară. Au fost uh, menționate câteva elemente necesare, de exemplu o definire armonizată a fraudei, uh, dezvoltarea unei rețele de laboratoare de referință. Aș dori să spun că Uh, sub uh, acronimul uh, REFIT, de exemplu, discutăm și lanțul alimentar. Și aici există oportunitate potențială care ne-ar permite să discutăm despre o definiție armonizată a fraudei alimentare. Însă, Discuția va fi purtată probabil o perioadă destul de lungă de timp, pentru că trebuie aliniate prevederile din legislațiile naționale referitoare la fraude alimentară, însă oricum este un punct pe care îl discutăm. Problema legată de lipsa unui laborator de referință este una interesantă. și cred că este o idee care merită discutată mai pe larg. Noi suntem pregătiți să facem acest lucru, după cum am spus de la bun început, salutăm acest raport și vom da dovadă de colaborare și pe viitor. Vă mulțumesc și acum în încheiere raportoarea are cuvântul doamna Delangă. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc colegilor pentru elementele constructive pe care le-au amintit. Foarte multe dintre aceste elemente se regăsesc deja în uh, raport, dar, desigur, ar putea fi extinse mai mult. Colegul din uh, grupul uh, social-democrat și-a dorit unele modificări uh, legate de sistemul de alertă uh, timpurie, acest lucru se regăsește deja în alineatul 29 uh, și aștept uh, propun, propunerile concrete de, mod, de modificare. Deci, după cum am spus, uh, în legătură cu acest sistem de alertă există deja anumite lucruri în alineatul 29. Același lucru este valabil și pentru remarcile care discută complexitatea lanțului alimentar și această temă se regăsește deja în raport și sunt convinsă că putem colabora foarte bine împreună pentru a îmbunătăți a, textul. Frauda legată cu, de a, pesticide. Am reflectat îndelung dacă este oportun să abordez acest punct în acest raport. Este o problemă pe care o cunosc foarte bine, însă consider că este vorba de o categorie separată. Spre deosebire de frauda alimentară, nu cred că putem include acest punct aici, însă, da, am putea să mai reflectăm pe marginea acestei teme. Au fost exprimate critici uh, vis-a-vis uh, -vis de neajunsurile bugetare cu care se confruntă autoritățile de control în statele membre. Uh, Însă se pune întrebarea dacă putem să ne exprimăm poziția față de bugetele naționale. Putem pur și simplu să ne exprimăm îngrijorarea că bugetele naționale sunt reduse tot mai mult. Eu cred că am ajuns uh, la un moment în care putem spune că nu se mai pot opera reduceri suplimentare. Um, este clar că în acest context trebuie să, să vedem cum vom reuși să lucrăm mai eficient cu resursele bugetare pe care le avem la dispoziție. Și revin la exemplul Italiei, care a reușit cu un buget destul de redus să lucreze într-un mod foarte eficient. Și apoi, uh, completarea Uh, cu referire la orizontul 2020. Este un lucru foarte important. La fel de important este referirea la uh, codul facultativ aplicat de foarte mulți comerci, uh, comercianți cu amănuntul. Unii colegi s-au referit la necesitatea de informare a consumatorilor, ce anume, ce informații trebuie să se regăsească pe o etichetă. Eu am ajuns la concluzia că principalele victime ale, ale fraudelor alimentare sunt, sunt elemente, elementele de la începutul și de la sfârșitul acestui lanț, producătorii și consumatorii. Pentru că, până la urmă, consumatorii nu primesc uh, produsul uh, pentru care au plătit. Pe de altă parte, agricultorii sunt cei care sunt <laughs> considerați a fi de vină. Uh, deci, trebuie să ne îngrijim mai mult de aceste două elemente ale verigii lanțului alimentar și sunt de acord cu colegii mei din acest punct de vedere. Apoi, trebuie să avem această discuție despre necesitatea etichetării uh, originii produselor și mă uit scurt la colegii mei din uh, partea grupului ecologist care au cerut să nu impunem uh, o sarcină administrativă prea mare pe umerii întreprinderilor mici și mijlocii. Dar revenim la uh, necesitatea etichetării originii produselor, pentru că colegii dumneavoastră din grupul dumneavoastră politic ne cer această uh, etichetare chiar în lipsa unei analize de impact asupra efectelor uh, pentru întreprinderi mici și mijlocii. Deci aici Cred că este o contradicție. Cred că uh, trebuie să încercăm să redactăm un uh, text împreună. Și acum, uh, doamna Ayuso, există într-adevăr foarte multe universități care se ocupă de problemele din acest domeniu și sunt, au fost publicate studii pe care eu le-am citit. Referirea um, pe care am făcut-o eu um, trebuie înțeleasă în încercarea de a combina toate aceste aspecte, pentru că avem nevoie de dovezi uh, științifice pentru a putea vedea dacă produsele respective sunt autentice dacă sunt ceea ce se prevede pe uh, o etichetă, consideră că poți uh, observa dacă un produs este biologic doar uitându-te la el. Mie mi se pare un lucru extraordinar, însă mi se pare că siguranța necesară o obținem doar prin uh, metode uh, științifice și uh, avem nevoie de această certitudine dacă dorim să îi uh, combatem pe cei care recurg la Uh, fraudă, pentru că acesta este echilibru pe care trebuie să-l găsim. Autoritățile mai au încă multe lucruri de făcut din acest punct de vedere și mulțumesc colegilor pentru sprijin. Mulțumesc, doamnă raportor. 28 octombrie, ora 12, este termenul uh, limită pentru depunerea amendamentelor. Pe data de 27 noiembrie vom vota aici la Comisia ENVI. Uh, un pentru plenară încă nu s-a stabilit data votului. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și continuăm discutând funcționarea sistemului EFSA de autorizare a mențiunilor de sănătate în general și asupra mecanismului propus pentru consultări înainte de prezentare. Este vorba de o dorință a coordonatorilor pentru că discutasem uh, această temă și în urma discuțiilor pe care le-am avut am realizat că avem nevoie de informații suplimentare și acum doresc să-i uh, invit pe colegii din partea EFSA să vină la prezidiu sau dacă doresc să rămână în sală, foarte bine, putem începe direct și dau cuvântul domnului Url. Thank you very much, Mr. Chairman. Thanks a lot. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ați invitat EFSA la acest schimb de opinii. Președintele întrerupe. Vreau să-i rog pe cei de la comisie și pe doamna raportor să facă liniște. Nicio problemă, mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat la acest schimb de opinii. E foarte important să vă ascultăm și să aflăm ce preocupări au uh, eurodeputații în ceea ce privește funcționarea uh, sistemului uh, de autorizare a mențiunilor de sănătate în general. Aș vrea să vă amintesc regulamentul din 2006. Sfera sa de aplicare este să asigure funcționarea eficientă a pieței interne și să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorului. Acesta este, deci, obiectivul regulamentului și în acest context, EFSA a primit în 2008 peste 4600 de plângeri principale care au fost extrase din 10.000 de plângeri individuale trimise prin intermediul statelor membre și prin intermediul Comisiei la EFSA. A fost mult mai mult decât anticipaserăm, pentru că noi ne așteptam la în jur de 1.000 de astfel de plângeri. În următorii patru ani, EFSA a realizat o evaluare a aproximativ 2600 de plângeri în baza articolului 31 și am încheiat această muncă în iunie 2006. În ceea ce privește substanțele botanice, însă, este altă problemă. Acestea sunt deocamdată în așteptare. Pentru EFSA a fost o treabă foarte grea, însă am reușit să respectăm calendarul stabilit împreună cu Comisia. Articolul Acest articol prevede că este nevoie să se publice opinii științifice în acest sens. E vorba de articolul 13.1. Mai avem și articolul 13.5. Acesta se referă la probele științifice noi. Articolul 14 se referă la reducerea riscului de boli și reducerea riscului pentru dezvoltarea la copii. În baza acestui articol, EFSA a primit 17 cereri. Așadar, nu este același ordin de mărime, dar tot e mult de muncă. Din aceste aplicații, cereri, uh, numai 46% au fost rezolvate pentru că restul au fost retrase de depunătorilor în timpul procesului, că atunci când EFSA a cerut informații suplimentare. Pentru acest tip de plângeri, EFSA are 5 luni de la primirea cererii până la emiterea avizului său. Dacă solicităm informații suplimentare, uh, termenul se suspendă și se prelungește cu două luni. Pentru cei care depun cererile, este de asemenea foarte important pentru că ei au un termen de doar 15 zile de a oferi informațiile cerute. S-a dorit uh, să fie vorba de un fel de procedură rapidă, accelerată, însă această perioadă este sigur foarte scurtă și pentru uh, autorii cererilor. Atunci când um, ajungem la chestiunea probioticelor, trebuie să spunem că criteriile științifice sunt aceleași Uh, ca la toate celelalte produse. Deci nu facem o anchetă specifică pentru uh, mențiunile privind probioticele, ci avem exact acele, aceeași procedură după cum se prevede în regulament. Până acum, EFSA a evaluat peste 300 de plângeri în domeniul probioticelor în baza foarte multe uh, microorganisme și foarte multe efecte, așa zis, benefice. Până acum, situația probioticelor a fost următoarea. Uh, tipurile de microorganisme nu erau suficient descrise, nu erau prezentate caracteristicile lor suficient și de aceea s-au depus plângeri referitoare la probiotice. Au fost unele plângeri retrimise EFSA pentru o reevaluare, însă rezultatul a fost din nou negativ în domeniul probioticelor. Per total, din perspectiva EFSA, sistemul funcționează și funcționează bine. Conform prevederilor legale, noi utilizăm toate datele științifice disponibile și acționăm în baza unor probe, după cum se prevede clar în regulament, și trebuie să facem această evaluare la standardele cele mai ridicate. Sigur că pentru a asigura o evaluare științifică armonizată a plângerilor, trebuie să ne asigurăm că ele ne sunt trimise nouă și nu autorităților naționale. Pe scurt, deci, din punctul de vedere al EFSA, cred că Europa a stabilit un model în domeniul uh, acesta al plângerilor, în domeniul sănătății și cred că suntem invidiați de alte țări și de alte continente, pentru că standardele stabilite de noi Standardele stabilite de noi în domeniul mențiunilor de sănătate este unul foarte ridicat și cred că e foarte important, într-adevăr, să asigurăm un nivel ridicat de protecția consumatorului. Deci, într-adevăr, în ciuda dificultăților, cred că putem spune că am avut succes și cred că putem să ne declarăm mândri de ce am uh, realizat în domeniul mențiunilor de sănătate. Vielen Dank, Herr Uhl, und als nächstes äh, erhält dann die Kommission das Wort. Mulțumesc, domnule Url. Acum are cuvântul Comisiei. Thank you very much. My comment will be very short one. I just... Mulțumesc, am comentarii foarte succinte. Vreau să vă amintesc ce prevede articolul 6, considerentul 33 din regulament. Acolo se spune că mențiunile trebuie să fie uh, bazate și probate conform uh, informațiilor științifice, iar evaluarea trebuie făcută la cel mai înalt uh, standard posibil. Comisia consideră că activitatea EFSA îndeplinește realmente acest mandat și considerăm că EFSA respectă regulile în vigoare. Este foarte important să repetăm că volumul de muncă nu fusese anticipat cu toate acestea, suntem de acord cu ce a spus uh, domnul director executiv EFSA și anume că activitatea a fost un succes și regulamentul este respectat. Mulțumesc! Mulțumesc! Am acum două persoane care doresc să intervină, Pilar Ayusă și Darmarot Berend și apoi Julie Gerling. Pilar Ayusă în primul rând señor eh, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i urez bun venit directorului executiv interimar al EFSA. Doresc de asemenea să salut comisia și să mulțumesc reprezentanților săi pentru prezență. Mă bucur să constat că EFSA desfășoară o activitate foarte științifică, foarte riguroasă și transparentă se face o evaluare științifică de cel mai înalt nivel în cadrul EFSA. Au avut loc reuniuni și seminarii referitoare la aplicarea criteriilor științifice și EFSA a răspuns la toate cerințele formulate. Revenind acum la probiotice, de fapt acesta este și obiectul reuniunii noastre, pentru că asta am stabilit la, la ultima reuniune a coordonatorilor. La capitolul probiotice avem o mare problemă. Sunt foarte multe uh, cereri de mențiuni de sănătate depuse. Nu a fost uh, însă niciuna aprobată. Sunt convins că examinarea științifică e foarte bună, dar cred că există o problemă aici. În Elveția s-a adoptat o mențiune privind Uh, conform acelorași criterii ca cele utilizate în Uniunea Europeană. Deși criteriile aplicate au fost aceleași, după cum vă spuneam, în cadrul consultării efectuate de EFSA la vremea respectivă, s-au uh, verificat uh, mențiunile referitoare la sistemul imunitar și la funcționarea tranzitului intestinal. Și s-a constatat că uh, efectul probioticelor respective uh, este similar cu al utilizării antibioticelor în caz de diaree. Însă produsul totuși nu a putut să fie aprobat în forma respectivă. Care a fost problema? Nu s-au identificat bine exact tipurile de fermenți pentru care se cerea mențiunea? Care a fost problema? Pentru că noi considerăm că o consultare prealabilă înainte de depunerea unei cereri poate să îi ajute pe solicitanți să rezolve foarte multe probleme înainte de a se confrunta cu un refuz din partea EFSA. Există rapoarte științifice foarte importante și există și uh, Comitetul Medicamentelor care se pronunță în aceste cazuri. Există într-adevăr o relație cauză-efect în cazul acestor probiotice. Însă, niciuna din cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate din domeniul probioticelor nu a fost aprobată până acum. Comisia tocmai a publicat regulamentul 907, care va intra în vigoare săptămâna aceasta și care se referă la un alt aspect care ar putea și el să vizeze probioticele. Este vorba de utilizarea unor elemente genetice care facilitează digestia. Aș dori să știu dacă putem utiliza acest tip de definiție pentru a acoperi și probioticele. Pentru că în propunere se spune că e vorba de alimente sau de băuturi. În mod logic, atunci când fermentul este introdus în lapte fermentat, se obține o combinație unică de ferment și aliment. Am putea aici să vorbim despre un element genetic? Vreau să adresez această întrebare comisiei. Mulțumesc pentru prezență și sper că se vor rezolva toate aceste probleme. Sigur că atunci când discutăm despre mențiunile de sănătate, ne dăm seama că e vorba de o chestiune polemică și de altfel asta se va vedea și astăzi. Mulțumesc, Julie Gerling. Um, I've, I've got concerns here. Mulțumesc. Am și eu câteva îngrijorări la anumite puncte. Aș vrea să spun mai întâi că nici uh, unele din aceste puncte mm, nu m-au dus la concluzia că EFSA și-a făcut treaba prost sau dacă avem motive de îngrijorare grave, pentru că în orice caz, acestea nu se deduc neapărat din felul în care este întocmită legislația. Ce este clar este că legislația nu este încă destul de solidă în ceea ce privește securitatea. S-au luat foarte multe decizii, decizii și au fost interpretate în mai multe feluri. Nu există un caz foarte clar în care să se știe exact ce să se facă. În general, există evidență științifică pe care putem să ne bazăm, dar și aici definiția poate fi discutată pentru că s-ar putea ca unii să înțeleagă într-un fel sau un stat membru să, fie, uh, accept, să accepte o definiție într-un fel și nu celălalt. Dar, oricum, a fost clar de la început că lucrurile vor, sta, vor fi dificile în acest dosar. Nimeni n-a avut alte iluzii. Cred că în felul în care a fost interpretat însă ceea ce avem aici, de exemplu cel mai înalt standard posibil, a dus la probleme această interpretare diversă. Este clar că e vorba de legislație de protecție a consumatorului și nu aș vrea să fie numită altceva, nu aș vrea de asemenea nici să las consumatorul fără protecție, nu acesta este deloc scopul meu. Însă unul din, unele din rezultatele activităților pe care le-am depus în acest dosar au fost uh, surprinzătoare, ca să spunem așa, eufemistic. Eu personal cred că respingerea fiecarei dimensiunile acestea la rând este un lucru surprinzător. Foarte multă lume, așa cum am spus-o și la coordonatori, uh, au fost sfătuiți să folosească probiotice de către unii cei mai, dintre cei mai uh, de renume gastroenterologi din Marea Britanie, deci nu văd de ce s-a început această dezbatere. Eu nu zic că este o problemă aici, eu zic că este o problemă cu interpretarea a, ceea ce, a datelor pe care le avem. După ce am analizat situația și am încercat să văd uh, cum să îmbunătățim această situație, cred că există anumite domenii în care problemele sunt evidente. Primul lucru pe care îl constat și EFSA a luat la cunoștință această problemă, cel puțin am, am avut contacte și cu ei și mi-au spus-o foarte clar în cadrul discuțiilor pe care le-am avut, uh, de la început, în ceea ce privește mențiunile, există o problemă cu volumul, există o problemă cu reacția rapidă din partea lor, am avut uh, ambuteiaje, ca să spunem așa, de răspunsuri pe care n-au putut să le dea la timp. Apoi uh, s-a discutat, uh, discuția, s-a discutat uh, subiectul uh, pre Uh, autorizării, care a creat și el probleme. Cred că în continuare există această practică la nivel formal. Ar fi fost poate utilă să existe de la început, pentru că foarte multe cereri ar fi putut să evite uh, o așteptare prea lungă. Pot să vă dau uh, o, un exemplu foarte clar. O substanță foarte la care s-a demonstrat uh, faptul că reduce riscul bolilor cardiovasculare reduce în același timp și uh, colesterolul. Toate aceste evidențe au fost garantate. Pentru că am avut uh, o discuție pe această temă mai de mult. Însă, dacă ar fi existat uh, discut, uh, problema preautorizării, atunci am fi putut poate să eliminăm această problemă. Mi s-a spus însă că preautorizarea este prea scumpă și că unii oameni s-ar putea, din cauza discuțiilor care au avut loc, să creadă unii că vor primi o autorizare deja pozitivă în final. Dar, așa cum a fost cazul tărâțelor de ovăz de care vorbeam înainte, este evident că este, trebuie să fie foarte clar procesul și nu văd de ce nu ar trebui să cerem EFSA să uh, autorizeze aceste uh, analize prealabile și să facă parte din procedura ca atare. Eu sunt pentru această posibilitate și m-ar interesa părerea EFSA dacă, dacă este de folos acest lucru. Nu pot să nu menționez și problema definiției celor mai înalte standarde posibile. Bineînțeles că toată lumea vrea cele mai înalte standarde posibile pentru consumatori, dar există anumite teme pe care trebuie mai întâi să le rezolvăm, și anume definiția standardelor. Testele pe eșantioane spontane, oare sunt ele cele mai potrivite teste pentru anumite produse? Pentru că ceea ce facem prin această metodă este că folosim suplimente alimentare pentru ca să ne simțim mai bine, de exemplu. Dar unele au fost date unor pacienți care aveau o problemă medicală și deci apoi testez eventual uh, efectul acelui supliment pe persoanele care au o boală, au o problemă. Deci cred că plecând de la această bază, plecăm într-o direcție greșită și de aceea aș fi vrut să purtăm un dialog cu EFSA în afară de, fără să avem un schimb masiv uh, adus legislației existente, dar poate că am putea să avem o discuție despre cum a efectat acest, uh, aceste um, teste concluziile noastre. Vreau să menționez neapărat această procedură, pentru că milioane de consumatori europeni folosesc aceste substanțe și cred că, de fapt, sunt un produs bun pentru consumator. La fel și produsele probiotice care intră în aceeași categorie. Există un beneficiu evident, nu este un beneficiu care a fost demonstrat prin procesele pe care le avem în momentul de față și pe care le folosim de obicei. Nu încerc să evit problema, ci vreau să spun că eu cred că acestea sunt uh, sunt benefice, doar că nu sunt certificate bine și de aceea e mai greu de demonstrat acest lucru. Mulțumesc, spune președintele și acum îi dau cuvântul lui Dagmar Rodberând. Mulțumesc. Da, este o situație foarte dificilă. Nu știu cum să încep. Este o problemă care a început și de mult, de fapt. Îmi place să aud de la cineva care nu este la EFSA de când există, că este mândru de ceea ce face, poate că și ceva mai multă modestie ar fi potrivită, asta doar ca sfat la început. Pentru că dacă revenim la ce a spus Julie Kerning, cred că problema certificărilor la EFSA n-a fost neapărat o poveste de succes, nu trebuie să fiți neapărat foarte mândri de ceea ce s-a întâmplat din multe motive. Eu accept și înțeleg că structurile de la EFSA s-au schimbat. Nu a fost ușoară această schimbare. Din păcate s-a trecut prea repede peste anumite puncte importante. Parma este un oraș cam îndepărtat pentru ca să facă o astfel de activitate. Dar, în fine, nu aceasta este problema. Directiva pe care ne-am bazat la început nu este în continuare valabilă, nu mai este valabilă și deși am urmărit activitatea dumneavoastră cu, să zicem, o atitudine critică, dar în același timp de compasiune, trebuie să constat anumite puncte și vreau să revenim la calendarul nostru de astăzi și cu toată înțelegerea pentru doamna Ayuso, nu e vorba aici numai despre probiotice și nici despre organisme modificate genetic ce, și uh, prezența acestora în probiotice. Dacă Comisia nu se simte în stare să răspundă astăzi la această întrebare, am toată înțelegerea. Suntem aici pentru a discuta mai degrabă sistemul în general și aceasta este ceea ce au decis coordonatorii să pună pe agenda de astăzi cu privire la procedurile și consultările de preautorizație. Cred că dacă luăm exemplul probioticelor pe care le-a menționat și Julie Gerling, uh, niciunul dintre noi nu este om de știință, eu sunt un avocat, nimeni nu cred că poate să decide dacă clasificarea este corectă sau nu, că 300 de uh, aplicații de cereri nu au putut să primească o certificare, de exemplu, o mențiune. Sunt de acord și cu domnul în care a spus că mai au avut peste 300 de uh, cereri și că niciunele din aceste cereri nu au fost destul de clare ca să poată fi uh, certificate. Cum se poate acest lucru, vreau să vă întreb în primul rând. Cum puteți să spuneți că nu este, um, nu, se, nu a fost niciuna care să corespundă? Aș vrea să vă întreb, dar aș vrea în același timp să vă dau și câteva sfaturi. Poate nu aș vrea să vă critic direct, dar pot să vă dau câteva sfaturi. Uh, eu nu pot să judec dacă niciuna din aceste cereri nu a fost uh, justificată. Nu știu acest lucru din punct de vedere tehnic, dar dacă dumneavoastră considerați că nu Dacă nu era bine făcută cererea și dacă nu era justificată, de ce nu ați analizat-o, de ce n-ați cerut informații suplimentare? Apoi v-ați referit la EMA, când am avut uh, discu- ați avut o discuție cu Emma, din câte știu, știu și ce o să-mi răspundeți mie, pentru că Emma și ECA sunt agenții care acționează altfel, pentru că sunt uh, pe ba- acționează pe bază de taxe. Se știe că și dumneavoastră s-ar putea să candidați la un, uh, la un post din acele agenții, nu trebuie să ne prefacem că nu știm care sunt lucrurile. Deci întreb cum stau lucrurile. Însă eu vreau să vă întreb când vreți să cereți în fine o taxă? Pentru că mi se pare foarte grav că EFSA nu vrea să se bazeze pe un sistem de taxe. Eu sunt ultima care spune că este, o agenție este prea apropiată de industria din domeniul în care lucrează. Noastră, da, sigur, sunteți apropiată de industrie, dar cred că dacă ați vrea un serviciu mai eficient, ar trebui să uh, faceți, să procedați astfel. Ce faceți? Veți cere comisiei să se gândească la sistemul de taxare? Știu că a existat un uh, studiu de impact uh, foarte uh, Mm, ciudat la comisie la care rezultatul a fost mai mult decât uh, politic și știu exact de ce a fost așa, știu cine nu era pentru taxe la comisie și trebuie să recunosc că nu am fost deloc convinsă imediat, dar după aceea am fost convinsă ulterior că este nevoie de taxe, pentru că cred că nu era motiv, nu aveam niciun motiv să avem încredere în EFSA. Probabil că de aia nici nu s-a aprobat acest sistem și mulți dintre cei care au participat la această procedură au fost la fel de aceeași părere și sper că lucrurile s-au schimbat, pentru că s-a schimbat și, sper eu, președinții comisiilor între timp. Oricum o fi, eu cred că ar trebui să introduceți sistemul de taxare. Dar ce o să faceți cu banii pe care îi colectați? O să lucrați pentru cei care, crea, care depun acele cereri. Asta este ceea ce face și ECA și EMA. De aceea și au o consultare de, um, înainte de admiterea cererii. Poate că acesta ar fi serviciul pe care ar trebui să-l uh, oferiți. Acum aveți și un helpdesk. E un răspuns foarte drăgălaș din partea dumneavoastră. Știu că Catrina a fost foarte mândră de acest helpdesk și nu vreau să diminuez importanța sa. Știu că există uh, sfaturi care se dau, trebuie să spună ce să facă, unde să facă, câte cazuri au și așa mai departe. E foarte important și foarte util să ai un helpdesk care să te îndrume, dar niciodată nu va putea să joace rolul unui consultant științific vă dați seama cât zeci de oameni care lucrează acolo pot face același lucru? E un fel de sistem de repartizare a informației, un fel de mailbox system, ceea ce ați instaurat. Ne-ar trebui mai degrabă, cred eu, la faza de preaplicare, o uh, fază de consultanță la care să puteți avea persoane care să ajute la această, cu această consultare. În faza de preinițiere a cererii sau preaplicare, acolo ar fi nevoie. De exemplu, pentru probiotice, să spunem, da, avem acea tulpină și pe baza acestei tulpine putem să vă dăm sau nu o mențiune. Însă pentru a putea să-i ajutăm, ar trebui exact în această fază de pre-inițiere a cererii să există consultanță. Ce ar putea să facă aici legislația? Cred că dialogul între cei de la EFSA și cei care depun cererile au fost ca să spunem uh, diplomatic, demne de a fi îmbunătățite. După părerea mea, și eu n-am fost unul dintre cei care a depus o cerere, eu sunt din afară, am aflat însă toate ce s-a întâmplat. Am câteva am avut câteva informații care mi-au spus că, într-adevăr, informațiile pe care le-a dat uh, au fost mai mult decât uh, ciudate în care spuneau, ați spus, de exemplu, să nu ne sunați că noi vă, noi vă sunăm, noi vă căutăm, să nu, să nu ne căutați voi, așa ați spus, se pare, și cred că nu exagerez deloc când spun. Poate dacă exagerez, exagerez un pic, dar mi se pare foarte ciudat cum ați acționat. Acum, în ceea ce privește faza de preacreditare uh, sau o certificare, trebuie să știți că fiecare client care depune o cerere este un client al dumneavoastră. Nu puteți spune de la început, din faza dinainte, inițială, că nu puteți finanța acea cercetare. Eu, cel puțin, când mă uit la planul dumneavoastră de proiect, mă uit și văd că din organigramă cred că ați putea face față la o, aceast, la o astfel de procedură. Nu puteți spune că sunteți ca la început, unde s-a început legislația în domeniul acesta. Nu cred că dumneavoastră stați prin birou și nu faceți nimic. Cu siguranță angajații dumneavoastră fac ceva și cred că o parte din timp ați putea să gestionați și uh, Uh, mai multe activități, precum uh, farmacovigilența din partea EMA, care se ocupă de ea suplimentar. Apoi trebuie să vă gândiți dacă vreți să fiți curaj și să, curajoși și să mergeți la Parlament și la Comisie și să spuneți că vreți un sistem pe bază de taxe. Eu v-aș sfătui, sincer, să faceți acest lucru cât mai urgent. Dar uh, știu că întotdeauna mi se spune că vorbesc prea mult în comisie, dar ar mai putea spune mai multe, de fapt. Oricum mă abțin, mă abțin de la tentația care mă arde să revin la un subiect uh, la care s-a referit și Julie Gerlin, la diferența dintre alimentele care hrănesc și suplimentele alimentare care sunt de obicei folosite pentru a vindeca anumite boli sau orice altceva. Vreau să mă refer aici numai la organismele botanice la care, despre care nu vreau să vorbesc acum de fapt, doar vreau să fac această mențiune ca să vă spun părerea mea. Okay, uh, jetzt möchte ich einmal EFSA das Wort geben. Herr Dau cuvântul reprezentantului EFSA, domnului Url, pentru a răspunde tuturor acestor observații, comentarii, întrebări, după care va veni rândul comisiei. Dar mai întâi, domnul Ulf, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că am trecut direct la a doua parte a discuției uh, noastre în domeniul uh, cons- consilierii din faza de pre-depunerea unei cereri. Acest lucru nu reprezintă o problemă pentru noi. Și ce vreau să spun? Am încercat să voi încerca să am niște remarci mai generale vis-a-vis -vis de cele spuse, după care voi trece la, un, la detalii mai specifice. Cred că cu toții suntem de acord că, având acest obiectiv de consolidare a inovării în uh, Europa și de a lucra în beneficiul clienților noștri, cei care depun aceste ceruri, ar trebui să facem mai mult în această fază de preautorizare. Însă nu este adevărat că EFSA nu a făcut nimic din acest punct de vedere. Și după cum a spus, uh, după cum a spus doamna Roth Berend, uh, că nu există niciun fel de asistență neștiințifică. Avem, ne întâlnim cu solicitanții în mod informal pe Uh, pagina noastră de internet am oferit mai mult de 500 de răspunsuri la anumite întrebări uh, concrete și lucrăm cu cei care depun aceste, aceste cereri și cred că EFSA a întreprins totuși niște pași importanți uh, pentru a îi ajuta pe solicitanți să înțeleagă mai bine mecanismul și cum funcționează acesta Uh, și pentru a ne ușura, de fapt, nouă munca. Cred că cu toții suntem de acord din acest punct de vedere și nu există niciun fel de neînțelegere din acest punct de vedere. Și un punct foarte important este dacă ne dorim să avem întâlniri individuale cu uh, societăți individuale pentru a discuta o cerere individuală. Din punctul meu de vedere, acest lucru ar reprezenta o problemă, pentru că eu cred că aici ar apărea o problemă juridică, spre deosebire de Agenția Europeană pentru Medicamente, care are un uh, mandat clar care îi cere uh, crearea unui sistem de oferire a unor sfaturi în această fază preliminară. Uh, deci, pentru EMA există un asemenea mandat. I se cere uh, Uh, să ofere uh, sfaturi uh, științifice în faza preliminară și au personalul care se ocupă de acest lucru. Acest lucru se reflectă în organigrama instituției, agenției. Acest, acest element lipsește din regulamentul care guvernează activitatea noastră. Și apoi, mai există și un alt risc. Doamna Gerling s-a referit la această posibilitate. Noi nu putem să facem, să organizăm asemenea întâlniri. Nu putem ca, de fapt, membrii comitetului nostru științific să oferă sfaturi, asistență științifică solicitanților. Ei bine, acest comitet trebuie să ia o decizie științifică. Este un comitet care trebuie să își păstreze independența și știți Uh, foarte bine care, a fost, uh, care au fost discuțiile din anii trecuți legate de independența EFSA și noi am încercat să îmbunătățim situația din acest punct de vedere și consider că ne-am uh, confruntat cu o problemă dacă am depășit această, această linie. Al treilea punct pe care l-ați menționat se referă la resurse Știți că a fost efectuată o analiză de impact în ultimii ani și uh, rezultatul acestui studiu de impact privitor la taxe este bine, cunosc- uh, bine cunoscut. Poate acum avem o. Uh, poate această situație se va modifica pe viitor. În acest moment nu avem, nu putem cere asemenea taxe și este un lucru legat de resurse. Dacă am avea 300 de întâlniri uh, EFSA în fiecare an, pentru că uh, Uh, nu ne putem limita doar la uh, probiotice, de exemplu. Atunci ar trebui să trecem la un nivel transversal și dacă am avea sute de întâlniri pe an, acest lucru s-ar, uh, ar trebui să se reflecte în resursele de care dispunem și bugetul pe care îl avem acum la dispoziție nu ne permite acest lucru. Drept urmare, trebuie să găsim alte modalități pentru a atinge obiectivul pe care îl avem și anume să îmbunătățim comunicarea, sprijinul, comunicarea cu solicitanții, sprijinul oferit acestora întregului sector industrial care uh, cere un aviz științific din partea EFSA. Noi suntem dispuși să uh, participăm la această discuție, să facem mai mult dar uh, pentru o asistență oferită individual solicitanților considerăm că avem nevoie de un nou cadru legislativ, de un alt cadru legislativ. Vă mulțumesc. Uh, comisia, dacă dorește să intervină. Și dacă nu, putem uh, iniția o a doua rundă de întrebări, pentru că avem timp până la 18.30. Vă mulțumesc. Nu doresc să repet cele spuse de domnul Urân Însă, Comisia Europeană salută în uh, contextul existent orice nouă posibilitate care să ofere uh, sfaturi suplimentare în această fază uh, preliminară. Am ascultat și știm foarte bine argumentele EFSA și, în anumite cazuri, am aflat că Um, că, de fapt, uh, elementele care ar fi trebuit să fie cunoscute în aceste faze preliminare nu erau uh, cunoscute, ele au devenit cunoscute abia în fazele ulterioare. Nu doresc să spun nimic în legătură cu taxele. Știți foarte bine care a fost poziția Comisiei Europene și această poziție nu s-a schimbat și aș dori să repet o singură întrebare legată de această temă. Nu discutăm doar despre venituri, ci și despre uh, sporirea potențială a capacității care există la EFSA. Mi s-a adresat o întrebare, uh, o întrebare specifică despre substanțele de descriere generică. Există aici o legătură cu această temă, dar nu directă cu mențiunile de sănătate. Știți foarte bine că decizia Comisiei și Parlamentului uh, se va baza pe criteriile stabilite de statele membre și nu de către EFSA. Și răspunsul meu este următorul. Nu putem exclude că în anumite cazuri unele probleme vor putea fi rezolvate, însă nu cred că discutăm despre o soluție generală a temei pe care o discutăm astăzi. Mai mult de atât uh, nu vă pot uh, spune, din păcate. Și acum, revenind la abordarea generală, în faza de preautorizare, am putea să ne gândim, de exemplu, la simplificarea uh, ghid, ghid orientărilor generale în vigoare, uh, Știm dese- deseori că uh, solicitanții se plâng că au probleme de înțelegere a, a mecanismelor, deci am putea lucra împreună cu ESA pentru a simplifica puțin procedurile, dar din punctul de vedere al consultărilor oferite uh, pentru fiecare, fiecare caz în parte, există anumite probleme legate de independența ESA. Mulțumesc. Trecem la următoarea rundă de întrebări și dau cuvântul din nou doamnei Dagmar Rotberend. Mulțumesc foarte mult comisiei. Îmi plac mult de tot astfel de întâlniri. Îmi luminează zilele mohorâte. Dacă avem timp vreodată, eu v-aș ruga, dar nu pe dumneavoastră când vreau să vă torturez, ci superiorilor dumneavoastră, să-mi explice puțin diferența de percepție să-mi explice cum e periclitată independența EFSA dacă percepe taxe, dar independența ECA, unde director executiv este un funcționar de la comisie, sau independența EMA, uh, nu sunt puse în pericol. Pentru că sunt cazuri absolut similare. Haideți să fim sinceri aici, între noi. Știm cu toții de ce în acele cazuri uh, se percep taxe și în cazul acesta nu. Trebuie să fim sinceri unii cu alții, chiar dacă nu trebuie să facem reclamă. EFSA s-a dezvoltat, putem acum avea mai multă încredere în munca EFSA și dacă comisia nu este pregătită, uh, trebuie să vă spunem că uh, membrii din Parlament sunt perfect pregătiți să analizeze această problemă și o să o invit și pe doamna Gerling și pe doamna Ayuso să analizeze problema. Pentru că nu văd niciun fel de motiv pentru care să avem trei agenții cu clienți direcți din sectorul industrial și altele care să nu poată Uh, practica această percepere de taxe. Sigur că în cazul EMA e vorba de farmacovigilență, în cazul ECA e vorba de substanțe chimice și în cazul EFSA este totuși ceva similar. Este o parte a muncii. Restul muncii e reprezentat de contact direct cu industria și de valorile de preautorizare. Despre asta vorbim. Ei pregătesc o uh, decizie a comisiei și mi se pare cum să zic, mi s-ar părea mai sincer, mai cinstit, dacă și Comisia ar recunoaște că nimeni nu ia în serios această distinție și dacă ar avea o atitudine mai coerentă și mai credibilă și dacă ar găsi măcar un alt motiv, un alt pretext pentru care să nu permită EFSA să perceapă taxe. Eu nu nu cred neapărat că cei din industrie trebuie să plătească, însă sunt mai multe argumente, mai complexe aici. Eu cred că această logică de uh, prestare de servicii pentru clienți e importantă. E adevărat că EFSA s-a schimbat și că e un organism mult mai bun decât acum 3, 5 sau 7 ani, nu e niciun dubiu. Toată lumea știe că eu uh, spun întotdeauna ce gândesc și că nu cred că am ascuns vreodată ce părere am avut despre EFSA. Într-adevăr, acum apreciez munca EFSA. Sigur că e loc de mai bine, asta întotdeauna e valabil, Însă vreau să vă spun că sesiunile de informare, atelierele, răspunsurile la întrebări și, răs și uh, răspunsurile publicate pe net sunt foarte bune, sigur, dar nu e suficient. Spuneți că nu vă convin reuniunile individuale, dar să știți că exact de aceea sunteți acolo pentru a studia cereri individuale, nu numai uh, cereri colectate de la 50 de oameni, ci trebuie să analizați cererile de la caz la caz și sarcina dumneavoastră este să vorbiți cu respectivii care depun cererile. Spuneți că nu e în statut așa ceva. Trebuie să vă spun că atunci când s-au stabilit când statutele EFSA, îmi amintesc perfect pentru că am fost pentru prima dată în viață la spital, exact atunci, în anii 2000. E a fost un deputat care s-a ocupat de statutul EFSA, a fost foarte bine ce a făcut, dar a făcut și greșeli, îmi pare rău să o spun. EFSA nu este, din păcate, verificată de noi, cei din Parlament, și nici de comisie. E o mare greșeală, e o mare greșeală că bordul EFSA nu trebuie să răspundă în fața noastră. Și de asemenea, e o mare greșeală că nu există opțiuni clare cu privire la ce trebuie să facă EFSA. Îmi pare rău. Noi, de obicei, uh, ratăm ocaziile când se reînnoiesc regulamentele, dar să știți că ele nu sunt bătute în cuie, le putem uh, ameliora, le putem modifica că atunci când se revizuiesc și asta ar trebui să și facem. V-ați referit la EMA și la regulamentul EMA. Haideți să fim din nou sinceri. Veniți din Austria, eu vin din Germania, noi întotdeauna aplicăm legea până la literă, e foarte bine, dar dacă un lucru nu este trecut în regulament, nu înseamnă că e interzis. Deci vă rog să nu veniți cu astfel de argumente. Apoi, spuneți că nu trebuie să fie vorba de un membru al unui panel. Va fi greu pentru că după aceea aceeași persoană face evaluarea. Spuneți că e dificil. Uh, să fim serioși, la Emma așa se petrece. Cunosc foarte bine Emma ei Nu știu, sincer, îmi pare rău. Știți că așa se întâmplă și în cazul uh, uh, industriei farmaceutice. Tocmai aceasta e ideea, să-și poată face părțile vizate o idee de la început. Vorbiți de reputația dumneavoastră. să știți că în ceea ce privește reputația dumneavoastră aveți multe lucruri de care să vă temeți și nu este acesta cel mai grav. Foarte interesant în legătură cu spusele domnului Url ar fi cum putem stabili limite. Ați spus să se limiteze numărul de reuniuni de preconsultare, preautorizare și așa mai departe. Dacă ați introduce taxe, ar fi mult mai simplu, pentru că ar veni la discuții doar cei care plătesc taxa. Nu aveți taxe și atunci trebuie să uh, vă gândiți cum să canalizați, cum să triați întâlnirile. Dacă cineva dorește o consultare, poate sau nu poate beneficia de ea, cum se poate face selecția într-un mod cât mai transparent și mai legal. Eu cred că dacă s-ar introduce taxe, n-ar mai fi nicio problemă, pentru că cei care plătesc atunci ar primi și astfel de consultări. În ceea ce privește resursele dumneavoastră, de asemenea ar fi o soluție. Ar fi bine să vă gândiți din nou la helpdesk, ar fi bine să-l folosiți din nou, nu știu, sau nu. Trebuie să vedeți uh, că nu e cazul să reinventați roata. Bine, dăm acum din nou cuvântul EFSA și apoi Comisiei dacă dorește. Mai dorește cineva să intervină? Doamna Gerling. Și apoi doamna Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e foarte interesant uh, ce avem aici. O avem pe doamna Rothbergen, care are o experiență imensă și care cunoaște EFSA de la bun început. Eu am o experiență destul de limitată, pentru că până să intru în această comisie din acest parlament nu cunoșteam EFSA. Însă, până la urmă, și eu și doamna Rothbergen, cu experiențele noastre atât de diferite, am ajuns la aceleași concluzii nu e vorba de istorie, nu e vorba de resentimente acumulate. Este clar aici că există un proces logic. Eu cred că putem face ameliorări fără să avem în vedere o reformulare. Probabil că va veni și reformularea la un moment dat, dar nu e cazul să o facem acum pentru a face aceste schimbări. Noi am dorit ca lucrurile să meargă bine și cred că acesta este spiritul discuției noastre. Ceea ce privește pre preautorizarea și consilierea în procesul depunerii cererii de autorizare. Mă gândesc la un uh, document pe care l-am primit în legătură cu EFSA. Acum un an și jumătate l-am primit când am adus acest subiect în discuție. EFSA ar putea să ofere consiliere suplimentară printr-un dialog permanent cu uh, cei care depun cereri și cu părțile interesate în cadrul reuniilor științifice. Exact asta mi s-a spus atunci. Eu am așteptat ca situația să evolueze, ca acest proces să devină unul firesc și să nu mai fie nevoie de astfel de discuții. Însă ce s-a întâmplat a fost că situația nu a evoluat așa cum se prevăzuse și probabil că există motive întemeiate. Însă cred că nu trebuie să uh, combatem motivul acestui procedeu. Am avut privilegiul de a asista la munca comitetului atunci când tratau uh, cererile privind mențiunile de sănătate și n-am ce să le reproșez, mi făceau o treabă extraordinară. Și eu cred că ar fi foarte bine dacă ei ar vorbi cu autorii cererilor, pentru că până la urmă așa se va ameliora procesul pentru toată lumea, pentru consumator, pentru Parlament, pentru Comisie, pentru EFSA. Așadar, ce uh, rețin eu din această reuniune este că nu aveți de fapt nicio obiecție fundamentală. Aveți uh, în principiu, această obiecție, nu doriți să vorbiți cu uh, autorii cererilor individual, nu înțeleg de ce și cred că se poate rezolva, pentru că, de fapt, trebuie ca cererile să fie tratate individual. Exact așa funcționează procesul, deci nu cred că se poate altfel, dar sunt convinsă că vom găsi o soluție. Deci eu ce rețin este că doriți să uh, o faceți. Există, sigur, uh, o nevoie de resurse pentru asta știu că vi s-a spus uh, recent uh, că nu puteți introduce taxe, dar să știți că lucrurile se pot schimba pentru un, uh, pentru un motiv bun. Munca dumneavoastră în acest domeniu e foarte diferită de munca în alte dosare menționate de pilar, ca probioticele și așa mai departe. Deci, poate că ne-am putea gândi la taxe parțiale, numai pentru o parte a muncii dumneavoastră. De ce să nu spunem așa? Așadar, dacă ne extindem puțin perspectiva, cred că putem rezolva unele dintre probleme. Mă uit la ce aveți de făcut în legătură cu substanțele botanice, ce vă așteaptă acolo. Și, sincer, aș vrea să avem un sistem care să funcționeze așa cum ne dorim noi, mai bine și mai sănătos. Și eu cred că ar fi foarte util și pentru dumneavoastră și pentru noi. Mulțumesc și acum persoana de contact cu EFSA, doamna Ayuso, după care din nou EFSA și apoi o luăm de la început. Domnule Președinte, eh, eu también valoro muchísimo la experiencia. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu apreciez foarte mult uh, experiența doamnei Ruth Berend și salut și ceea ce a spus aici uh, în fața noastră. Aș dori să vă spun că știu că domnei are mai multe experiențe decât ceilalți. De ce cred că contează acest lucru? Pentru că, de exemplu, în cadrul reuniunii coordonatorilor am avut o problemă care uh, s-a pus în legătură cu suspiciunea legată de probiotice. De aceea am început această discuție, dar de fapt aceasta ar putea să se aplice și altor produse. Acum aș dori să vorbesc despre subiectul în sine, având în vedere consultările care au uh, care sunt necesare pentru depunerea dosarelor, întrebarea care se pune este de ce să nu fie consultări individuale, adică o întreprindere sau un grup de întreprinderi. Sunt absolut de acord cu doamna Rodberen și cu doamna Gerling în legătură cu această problemă. Iar taxa de care s-a vorbit este o idee foarte bună, ar putea fi introdusă la EFSA, pentru că subiectul, sectorul care ar plăti pentru o consultare inițială ar putea să facă apoi economii când își elaborează cererea. Deci cred că e un lucru rentabil și am putea de asemenea și să evităm foarte multe consultări gratuite care au loc și care nu sunt deloc utile. Cam atât am avut de spus, nu mai vreau să adaug nimic. Mulțumesc foarte mult. Acum din nou cuvântul la EFSA, domnule Ulm. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă e să facem un rezumat, cred că nu am ajuns prea departe în această discuție, fiind dat că avem același scop să îmbunătățim serviciile pe care le oferim uh, celor care depun cereri la noi și, așa cum a subliniat și doamna Gerling, noi uh, avem același scop. Doamna Ayuso, cred că ați spus ceva foarte important Poate că nu este necesar, în final, să discutăm cu companiile individuale și cu cei care au depus cererile în primă instanță. Poate că ar fi suficient să vorbim cu un grup de întreprinderi care au aceleași nevoi, aceleași intenții în ceea ce privește cererile aceasta ar putea să aibă mai multe avantaje și resursele financiare ar putea fi economisite și am putea să regrupăm sectoare, ceea ce facem și acum în seminariile pe care le organizăm, care au același tip de cerere. Am putea câștiga, deci, din punct de vedere al resurselor financiare, dar și din punct de vedere al percepției despre independența noastră. Cred că există căi de a face progrese. Mă bucur că am putut părta această discuție. Pentru noi e important să știm care este așteptarea dumneavoastră și, pe scurt, aș spune doar că suntem pe aceeași linie de gândire și, în ceea ce privește EFSA, nu pot decât să vă promit că vom face tot posibilul ca să vă satisfacem aceste așteptări. Avem câteva programe deja în curs după cum a spus dumneavoastră, doamnă Gerling, vom avea seminarii, vom îmbunătăți comunicarea noastră prin intermediul site-ului. S-a făcut deja aceste lucruri, dar poate nu au fost atât de vizibile. Apoi aș vrea să spun și că oamenii de, care lucrează la EFSA au trebuit să lucreze la sute și sute de uh, cereri de uh, autorizare a mențiunilor de sănătate, ceea ce n-a fost foarte ușor. Acum avem ceva mai mult timp, mai mult spațiu la dispoziție și putem să revenim asupra acestei probleme. Comisia a vorbit despre liniile directoare, de asemenea noi încercăm acum să revizuim acest document pentru ca ele să fie mai țintite, pentru ca să fie mai clare și vom uh, face acest lucru într-o manieră mai nouă, într-un fel în care vom putea să analizăm și probleme problemele de contencios, problemele de imunitate care se tratează de obicei în prima instanță. Ceea ce vreau să spun aici este că EFSA face progrese, încearcă să rezolve problemele pe care le-ați menționat dumneavoastră, poate că nu o facem destul de repede, întotdeauna putem să facem mai bine, dar eu cred că în final vom reuși să ne atingem obiectivul pe care îl doriți și dumneavoastră și pe care l-ați exprimat astăzi. Mulțumesc! Vielen Dank. Ähm, Ich weiß nicht, gibt es weitere? Mulțumesc, nu știu dacă mai există întrebări suplimentare. Noch? Ja, wir haben Zeit genug. Wir haben bis halb sieben hier alles gebucht und I'm, I'm sorry, die EFSA, I'm, EFSA und... Avem timp până la șase jumătate și ceilalți la fel. Nu, începe să mă jeneze, spune doamna Rodberent. Nu vreau să aduc o, o umbră asupra ceea ce a spus domnul uh, Ulm. Dar vreau o clarificare, dacă se poate, pentru că nu trebuie să avem întâlniri uh, individuale, ci să regrupăm companii într-o singură întâlnire, ați spus. Dacă trebuie să spuneți cuiva că acest suficient este uh, Uh, acel studiu e suficient pentru o tulpină, de exemplu, pentru realizarea de probiotice? Credeți că este suficient ca, uh, credeți că o întreprindere ar veni la o întâlnire de grup cu alte întreprinderi pentru ca să-și pună pe masă probele și să-și arate expertiza de față cu alte companii? Eu nu cred că este așa. Sigur, e o idee foarte bună, dar eu zic că nu e o idee, de fapt, deloc utilă. Mulțumesc. Da, vă rog, dacă vreți să reacționați, poftiți. Yeah, thank you very much. I'm, I'm... Mulțumesc, spune reprezentantul EFSA. Nu sunt naiv, știu foarte bine ce vreți să spuneți și nu aceasta va fi, poate, pasul cel mai curajos, dar cred că scopul unei întâlniri de pre-depunerea uh, cererii nu este să se facă un uh, studiu de valoarea riscurilor într-o fază anterioară. Nu am analizat studii în această întâlnire și nu ne-am dat indicații despre ce trebuie să facă și dacă e util sau nu ce, proces, ce au făcut. Cred că trebuie să începem mai devreme și să încercăm să spunem ce fel de studii avem, uh, de ce fel de studii avem nevoie, ce fel de rapoarte avem nevoie, ce statistici uh, ar fi utile în legătură cu aceste studii și poate cu aceste informații cei care depun cererile ar putea să dea drumul la acele studii. Momentan nu avem o problemă în legătură cu caracterizarea tulpinilor, de exemplu, ce avem uh, o problemă mai ales în domeniul probioticelor cu ceea ce se testează și aici este vorba de studiile pe subiecti umani care arată relația dintre cauză și efect. Aceasta este problema pe care o avem acum. Cred că putem rezolva aceste probleme nu neapărat dacă ne uităm la studiile care s-au făcut deja când este prea târziu, ci trebuie să începem mai devreme, să încercăm să formăm prin seminarii oamenii care, semin, care participă la aceste studii cum se face un studiu bun și care este și util în același timp. Cred că că putem face acest lucru cu mai mult decât uh, o persoană sau o întreprindere deodată. Soluția nu este neapărat uh, cea de exemplu, din sectorul farmaceutic. unde întotdeauna ne gândim la EMA și luăm acest exemplu, ci cred că la alimente și la acest sector agricol este dificil, uh, este diferit de sectorul farmaceutic. Nu trebuie să aplicăm unul la unul modelele care se aplică la EMA, la EFSA. Putem să folosim alte instrumente pentru a obține același rezultat. Asta este ceea ce vreau să spun. Mulțumesc. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Mulțumesc. Mai există alte luări de cuvânt, alte intervenții? Frau Roth-Behrendt gibt auf. Doamna roth a capitulat, deci am reunit, ajuns la sfârșitul reuniunii, spune președintele, și am încheiat dezbaterea pe acest punct. Ne întâlnim pe 24 octombrie din nou și vreau să mulțumesc foarte mult colegilor care au rămas uh, până la sfârșit aici. Pe 24 octombrie ne vedem deci în săptămâna de plenară de la Strasbourg, când ne întâlnim de la ora 9 la ora 12 și vom avea o reuniune de comisie și vom continua discuțiile cu dumneavoastră. Astfel, această ședință s-a terminat. Vă urez o seară plăcută, un drum bun și toate cele bune. Mulțumesc tuturor!